Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy. Doamnelor și domnilor, începem reuniunea noastră. Îmi cer scuze că începem un pic mai târziu. Deja domnul Agnew s-a supărat și îi cer scuze uh, în mod special, dar asta este, a trebuit să așteptăm și pe ceilalți colegi, fiindcă astăzi este ziua în care toată lumea revine la Parlament. Ați primit ordinea de zi. La punctul 6 de pe ordinea de zi, sau punctul 6, se referă la uleiul de măsline, iar el este amânat până pe 9 noiembrie la dorința raportorului. Vă rog să vă gândiți că termenul de depunere a amendamentelor se schimbă și el, acum este 10 noiembrie. Deci nu mai avem foarte mult uh, timp uh, după dezbatere. Avem uh, web streaming și se face interpretarea în 16 limbi. Încep cu nota informativă. E vorba de un corigendum la un act normativ. Secretariatul v-a trimis un corigendum în diferite limbi oficiale cu privire la următorul act normativ. E vorba de un regulament 1306 din anul 2013, uh, regulament al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește finanțarea, gestionarea, monitorizarea în domeniul PAC. Iată care este problema. Colegii de la DG-ul responsabil de uh, acest act normativ care au elaborat corigendumul, ne-au transmis informația că deja s-a negociat, s-a vorbit cu Comisia și cu Consiliul și deci există o înțelegere despre acest corigendum. Este un amendament tehnic cu privire la nota de subsol de la pagina 603 este o modificare pur tehnică în conformitate cu articolul 231. Acest corigendum trebuie să fie aprobat de către plenară după ce a priori a existat o examinare în comisia relevantă. Dacă până la sfârșitul reuniunii de astăzi nu va fi exprimată nicio obiecție, vom reveni scurt asupra subiectului, însă doar pentru a decide că acceptăm corigendumul în această versiune. Dacă nu există alte comentarii, putem adopta și procesul verbal uh, al ultimii reuniuni de pe 25 septembrie 2017 și trecem direct la punctul 4 de pe ordinea de zi. Aici e vorba de regulamentul Omnibus și raportul aferent. Și știți, desigur, că domnul Albert Des și că domnul De Castro sunt raportori. Domnul De Castro se ocupă de prima parte, domnul Des de a doua. Deja domnul Des ne-a vorbit despre cum a decurs trialogul. Eu îl evaluez ca fiind un succes. Și îi mulțumesc comisiei reprezentanților DG Agri și Consiliului, deci președinției, sincere mulțumiri pentru abordarea constructivă și pentru discuția constructivă pe care am purtat-o. Împrejurările au fost grele, subiectele au fost și ele grele și iată că am reușit totuși să ajungem la un acord. Domnul De Castro a condus uh, trialogul ca prim vicepreședinte și astfel a putut fi uh, prezent uh, pe întreg parcursul procesului și a existat continuitate, ceea ce a fost util. Mulțumesc în special domnului Des. A el a trebuit să poarte negocieri foarte grele, mai ales pe ultima sută de metri dar cel mai bine ne poate vorbi chiar domnul Des despre toate acestea. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru cuvintele introductive. Extind aceste mulțumiri și către colegii uh, de la cele șapte grupuri politice care au participat la trialog și la sfârșit am primit un semnal pozitiv din partea lor am uh, reușit să obținem un acord. Negocierile au fost dure. Așa cum e în politică și nu numai, când uh, opiniile sunt divergente, trebuie să găsești un compromis de bun simț, ceea ce cred că am și făcut. Astfel doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat, mulțumesc și lui Paolo pentru că a muncit uh, pe brânci. Mulțumesc și Comisiei și Consiliului. A fost o atmosferă bună de negociere. Într-adevăr, punctele noastre de pornire au fost foarte diferite, dar am reușit să ajungem la un rezultat bun. Doresc să raportez cu privire la calendar mai întâi. Planul este să separăm totul de cealaltă procedură. Inițial, Inge Gresle a spus că e de acord, dar după aceea, în ultima perioadă, a apărut o oarecare problemă. Uh, oricum, în orice caz, până săptămâna viitoare joi, la birou trebuie să existe o decizie. Asta dacă vrem ca întregul dosar să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2018. Trebuie să facem această încercare, să avem aceste compromisuri gata de implementare, pentru că dacă nu, imediat vine 2019 peste noi și această perioadă pentru agricultură expiră. Așa că așteptăm un semnal de la birou pentru a decide totul la mini-plenara uh, din noiembrie. Astfel, trebuie să încercăm să ne încadrăm în calendar, să sperăm că vom uh, face tot posibilul pentru ca săptămâna viitoare să se poată lua o decizie la birou. Deja v-am vorbit despre rezultat. Mm, trec în revistă doar câteva elemente cheie. N-am avut o problemă cu uh, solicitările orizontale. La regulamentul pentru plățile directe, cel mai important a fost să avem uh, definiția pentru uh, teren, pentru greening pe termen lung, mai ales fiindcă s-au ajuns la mari probleme la CEJ și aceste lucruri nu erau în interesul mediului. Așa că am reușit să obținem aici un bun compromis Sper că la următoarea uh, reformă normele să fie și mai de bun simț, fiindcă acel termen de 5 ani este contraproductiv și ar trebui să fie eliminat pe viitor dacă într-adevăr uh, vrem să avem teren uh, ecologic cu o continuitate de 7 ani. Este mult mai bine um, să facem o reformă așadar în acest sens. Statele membre um, pot acum să marcheze terenurile și în alte moduri. Um, la greening uh, sunt câteva excepții, mai ales dacă pășunile au uh, o anumită suprafață predefinită. Iar la um, culturile proteice, ele au fost sporite de la 0,7 la 1, asta și prin faptul că comisarul a dat acte delegate în așa fel încât uh, acolo să nu se mai uh, utilizeze pesticide și de aceea factorul 07 nu mai este valabil. Au fost proate și noi plante, uh, cum ar fi um, cereale, alte, alte tipuri de cereale și pe viitor trebuie să garantăm 5 ani pentru culturi Am fost într-o delegație în Croația și noi fermieri mereu ne-au vorbit despre problemele care există acolo în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a, um, a mediului rural. Am reușit și acolo să obținem măsuri favorabile Așadar, per total există progres și vedem că s-a îmbunătățit pacul, asta în beneficiul fermierilor noștri Acum obiectivul meu final este să ne încadrăm în calendar, de aceea cer sprijinul tuturor. O să mai discut și cu Inge Gresle. Mă gândesc că pot să vă spun deschis. La negocierile de buget sunt probleme cu Germania, țara mea, și cu Franța, iar Inge Gresle dorește să aibă controlul asupra pacului uh, în așa fel încât uh, să reușească să strunească cele două state la negocierile pentru buget. Mai sunt două trialoguri și ea speră să reușească acolo să obțină rezultate favorabile în așa fel încât să avem uh, undă verde pentru separarea subiectelor. Încă o dată mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru efort. două parole solo per... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Spun și eu două cuvinte pentru a-l felicita pe Albertes pentru munca făcută. Cred că comisia noastră trebuie să fie mândră de acest efort. Toți raportorii din umbră au lucrat din greu. Pe 12 octombrie am ajuns la un acord, nu numai pe conținut Unele dintre aceste compromisuri au fost anticipate de domnul raportor, dar am ajuns la un acord și cu privire la un calendar. Uh, și aceste compromisuri uh, au uh, fost făcute foarte rapid, iar acest lucru ne permite să demarăm o procedură separată față de restul pachetului Omnibus, astfel încât să putem accelera intrarea în vigoare a acestei părți și la 1 ianuarie 2018 deja să avem tot pachetul privind agricultura din cadrul Omnibus aprobat și deja în vigoare. Poate secretariatul comisiei, Filip, dacă președintele este de acord, ne poate face o sinteză a ceea ce se va întâmpla în următoarele zile. Suntem cam uh, în urmă, în general, cu Omnibus. Vă reamintesc că celelalte capitole au rămas în urmă și cred că este foarte uh, important să obținem uh, acest split, această separare, dar de asemenea este important ca fiecare să își joace rolul, astfel încât să se ajungă la un vot final în mini-plenara de la Bruxelles pentru a se putea permite publicarea în monitorul oficial în timpul vacanței de Crăciun și o intrare în vigoare a pachetului pentru ianuarie 2018. Mulțumesc încă o dată tuturor. Andriu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Raportorul și raportorii din umbră au uh, făcut uh, o treabă foarte bună. Cred că trebuie să recunoaștem cu sinceritate că acest dosar a fost uh, dificil, dar lucrurile s-au desfășurat așa cum trebuie. Până la urmă, lucrurile merg în direcția unei privatizări a PAC, iar acest lucru nu ne poate lăsa indiferent și nu este o tendință nouă. Mi se pare că această demontare a politicii publice combinate cu o dezangajare bugetară pentru care noi suntem arătați cu degetul nu trebuie să ducă la o renaționalizare a politicii agricole comune și astfel semnarea uh, sentinței cu moartea pentru această politică. Să fim atenți la reforma următoare. Ce înseamnă acest lucru? Mi se pare că mulți consideră greșit că problemele pieței și instabilitatea securitatea uh, este accentuată de toate aceste acorduri comerciale și nu pot fi rezolvate decât prin uh, dispozitive de asigurări. Acest lucru nu cred că este neapărat potrivit. Eu uh, fac parte dintre cei care consideră că aceste instrumente nu vor fi suficiente. Mi se pare că singurii câștigători uh, vor fi companiile de asigurări uh, pentru că vor profita de pe urma acestui uh, transfer de ajutoare directe în sub formă de asigurări. E important ca toți producătorii să aibă mijloace pentru a-și plăti aceste asigurări. Da, s-ar putea să fie un instrument potrivit, dar nu este suficient pentru a rezolva toate problemele. Modificarea regulamentului privind organizarea pieței comune, care se referă la lanțul uh, alimentar și la concurență și acestea au fost uh, discutate. Cred că este o etapă necesară, îi mulțumesc domnului Michel Dantin pentru această propunere, dar nu este sigur că modificările aduse vor fi suficiente pentru a reechilibra situația și pentru a le oferi producătorilor o putere în aceste negocieri. Eu cred că trebuie să mergem un pic mai departe în reforma pe care trebuie să o facem în lunile următoare. Avem nevoie de un regulament pentru organizarea pieței, astfel încât să asigurăm stabilitatea prețurilor și uh, creșterea veniturilor. Nu suntem la adăpost uh, de noi crize, așa cum a fost cea din sectorul laptelui și cred că acest lucru nu trebuie să ne lase indiferenți cu privire la discuțiile viitoare. Le mulțumesc colegilor cu care am lucrat pentru Omnibus, dar cred că trebuie să fim în continuare vigilenți, să nu ne lăsăm duși de val și să continuăm să lucrăm și în cadrul următoarei reforme pe aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul Dantan. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus par. Euh, mulțumesc. Uh, mulțumesc și domnului Albertes și lui Paolo de Castro. Vreau să mulțumesc uh, și um, secretariatului care ne-a ajutat foarte mult să obținem progrese pe acest dosar deja de mai multe luni uh, prin uh, diferite canale. Parlamentul a repetat și apoi uh, a tot repetat foarte multe argumente. Și când spun că s-au repetat uh, aceste argumente, mă refer la raportul domnei uh, McGuinness, uh, apoi raportul cu privire la volatilitate, raportul pe care l-am publicat prima oară cu privire la dreptul concurenței și așa mai departe. În ceea ce privește organizarea pieței comune, 39 de amendamente din 53 au fost adoptate sau acoperite de o declarație, ceea ce face ca mai bine de 75% din amendamente să fie fost adoptate. Deci cred că am lucrat foarte bine împreună, am primit ceea ce am cerut pentru pachetul fructe și legume, am modificat foarte mult propunerea comisiei, astfel încât să oferim posibilitatea de a finanța acțiuni de diversificare și de consolidare pe piețele terțe, coachingul și asistența națională pentru țările în care există probleme cu organizarea colectivă, solicitările Parlamentului uh, în ceea ce privește um, denumirile de origine controlată, de îmbogățire și așa mai departe, toate acestea au fost acceptate de Comisie și de Consiliu. În ceea ce privește aspectele uh, privind practicile comerciale neloiale și uh, de contracte, am obținut dreptul individual scris pentru agricultor, posibilitatea de a negocia clauze de uh, punere în comun a valorii adăugate în cadrul acestor contracte de exemplu, în cazul uh, sectorului zahărului și al sfeclei de, zahărui, de zahăr, de asemenea gestiunea riscului de mediu, o declarație a Comisiei care confirmă analiza de impact cu privire la practicile comerciale de loiale și, neloiale și o propunere de text pentru 2018. Și în cele din urmă, uh, o suprimare a termenului limită pentru pachetul privind laptele. În ceea ce privește organizarea agricul... organizațiile de agricultori, trebuie să spun foarte clar că organizațiile de producători și cooperativele Um, sunt de acord cu propunerele din acest text, pentru că se scrie negrul pe alb uh, în regulament că există o derogare în dreptul concurenței cu privire la aceste organizații și acest lucru le permite în toate sectoarele de producție, subliniez în toate sectoarele, să negocieze un contract cu un preț comun, să planifice producția și să optimizeze costurile de producție. În ceea ce privește dreptul la concurență, am obținut uh, posibilitatea de a consulta Comisia Europeană cu privire la un uh, proiect. Astfel, uh, eliminăm un risc care avea de-a face cu autorii respectivelor proiecte. În timp de criză, acest lucru este foarte important pentru organizațiile de producători și pentru cooperative. Acest instrument, uh, de asemenea, nu mai este unul de ultim uh, resort, uh, poate fi folosit oricând de comisie. Vă aduc aminte că până acum era mult mai greu de utilizat, dar um, de acum încolo lucrurile se vor putea mișca mai repede. Sperăm că producătorii vor putea profita de aceste avantaje și sperăm că în curând uh, vom putea să consolidăm și mai mult puterea de negociere a producătorilor. Aș vrea să răspund colegului meu uh, cu privire la aspectele legate de asigurări. Într-adevăr, am avut probleme să adoptăm în Consiliu măsurile cu privire la gestiunea riscurilor și cred că aceste măsuri sunt încă doar niște măsuri de minimis. Putem uh, să cerem mai mult, dar nu știu dacă statele membre sunt de acord o direcție posibilă, de exemplu, o gestiune a riscurilor plurianuală și nu doar uh, anuală. Um, de exemplu, excedentele să fie date înapoi statelor dacă acestea nu sunt uh, folosite. Însă, când vine vorba de fondurile de asigurări, asta înseamnă să punem bani deoparte, dar noi nu prea avem fonduri publice care să ne permită să punem bani deoparte pentru că ne confruntăm cu foarte multe crize și nu numai în domeniul agricol, în domeniul apărării, criza migrației și așa mai departe. Asta ne va pune probleme când vine vorba de a pune bani uh, deoparte. Cred că mai trebuie să avem discuții în acest sens. Domnul Nichols. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări lui Albert și lui Paolo pentru munca obținută în numele nostru. N-a fost deloc greu, n-a fost deloc ușor, mă scuzați, s-a muncit mult, timpul dedicat a fost impresionant. Depinde cum privim lucrurile, dacă paharul e pe jumătate plin sau gol. Eu sunt optimist și spun că am primit chiar mai multe decât ne-am fi așteptat la început. Așa că tocmai de aceea apreciez munca depusă. <clears throat> Însă eu în continuare cred că cel mai bine este să mergem pe calea asigurărilor pentru a susține pacul. Viitorul ne va spune dacă e bine sau rău să procedăm astfel. Trebuie să avem în vedere și acțiunile de la Digi Competition. Agricultura trebuie să priceapă că Digi Competition va fi acolo și ne va însoți și la reformă. Dar mă surprinde cum cei de la concurență nu fac nimic și nu iau nicio acțiune față de ceea ce se întâmplă pe piață. Sunt mari actori de piață care controlează anumite sectoare. Ar fi foarte bine dacă cei de la concurență ar face ceva în această privință. Poate că am avea și noi altă atitudine, dar lipsa lor de curaj în acest domeniu ne dă de gândit. Mi se pare că nu își fac treaba cum trebuie. Dacă ar face-o, atunci aș recunoaște mai mult meritele celor de la Digi Competition. Încă o dată mulțumesc și felicitări tuturor celor implicați. Mulțumim! Următoarea vorbitoare. Mulțumesc. În numele ALDE vreau să mulțumesc explicit lui Albert și lui Paolo. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor de la secretariat. Au fost uh, necesare multe reuniuni, s-a negociat foarte bine. E un rezultat pe care îl putem privi ca fiind un mare compromis și putem să îl susținem. Pentru mine este foarte important să avem această separare în așa fel încât uh, pe 1 ianuarie 2018 să avem acele simplificări pentru agricultori. Grupul meu liberal și democrat e un pic deranjat de uh, organizarea comună a pieței. Mă uit și la comunicatele de presă din Germania uh, și mie mi se pare că până la urmă obiecțiile noastre au fost justificate față de această abordare. Pe de, o parte, pe de altă parte, înțelegem însă că sunt uh, niște elemente bune obținute aici și că trebuie să fim orientați către viitor. Așa că noi nu ne vom opune și sperăm ca până la urmă la vot să primim, să formăm uh, majoritățile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, un proces foarte interesant. Niciodată n-am, uh, nu mi-am dat seama că șal sau mei ar fi niște cuvinte atât de importante, dar în cel din urmă am înțeles. de ce aceste mici cuvinte pot să facă diferența. E bine că avem uh, ceva despre um, uh, regenerare și renoire și iată, fermierii tineri au posibilitatea să rămână în programul de greening pe 5 ani, chiar dacă uh, au fost implicați și în perioada de dinainte, până la aproape 5 ani, ceea ce este excelent. Sper ca acest lucru să devină mai târziu obligatoriu. Avem o situație în care lucrurile în țara mea arată în felul următor. Sunt unii care spun că vor să aibă un aport sporit uh, uh, de regenerabile. Țara mea a insistat să există posibilitatea de derogare ca o țară să nu ofere bani tinerilor fermieri. Din păcate, chiar țara mea a făcut această solicitare. Nu mi-a plec eu capul rușinat, ci cei care au făcut solicitarea trebuie să o facă. Așa e, cum s-a mai spus, nu putem obține chiar tot ce vrem. Deci, uh, în domeniul asigurărilor nu sunt vești bune. Se iau bani, practic, de la fermieri și acest lucru nu are cum să fie de bun augur. Dar principala mea dezamăgire vine de acasă, de la mine. M-au bucurat multe lucruri obținute aici, dar nu știu, asta e viața. Mulțumesc, spune președintele. Bun. Ne gândim la pașii care mai trebuie întreprinși în această procedură și trebuie să avem putere de convingere. Pe pachetul Omnibus uh, e și mare dezamăgire în ceea ce privește agricultura. Într-adevăr, întregul proces a, a mers bine pentru noi, noi am încadrat în timp, dar în alte domenii sunt întârzieri. Și acum se pune următoarea întrebare. Vom reuși noi să ne separăm într-adevăr cu partea noastră de text? E foarte important ca exploatatorii agricoli deja să se, poartă, să, te poată bucu- să se poată bucura, mă scuzați, de câteva simplificări, așa cum spunea domnul Des. Cât mai repede posibil. Deci, din acest punct de vedere, noi avem, un alt, noi avem o altă abordare. Noi putem să purtăm ast, altfel dezbaterea. Bine. Uh, Filip, uh, pentru procedură, dar mai întâi... Nu. Domnul Des. Până un alt vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai vreau să adaug și un lucru. Constatăm că se dorește schimbarea lucrurilor, lucru care este foarte bun, dar până la urmă nu se schimbă nimic pe fond. Uh, și nici pe formă, până la urmă, nu există foarte multă simplificare. Am mai spus asta și o să o mai spun. Pentru agricol, lucrurile nu s-au simplificat în cadrul politicii agricole comune, practicile concurențiale neloiale sunt în continuare prezente, dumpingul social uh, există și el, nu s-a schimbat nimic deja de multă vreme, chiar dacă există dorința de schimbare, dar aceasta nu, nu ajunge. Și dacă continuăm tot așa, nu se va schimba nimic nici în continuare. Mulțumesc. Da. Zostau zrobiony duży krok. Domnule Loazo, am făcut un mare salt înainte, în direcția cea bună, și ar trebui să recunoaștem ca atare acest fapt. Eu așa zic. Nu se schimbă totul de azi pe mâine. Domnul Iar. Mulțumesc. Da, e clar, dacă întrebăm pe fiecare în parte, toată lumea își dorește ceva mai mult, însă asta este situația. Eu uh, îi complimentez pe negociatorii șefi, pe raportori, au găsit uh, un compromis între a merge înainte, orientați către viitor și a respecta calendarul. Încurajez acum pe toată lumea să uh, fie Um, fidelă calendarului nostru. Noi, pe 1 ianuarie, vrem să venim cu schimbarea în bine pentru exploatatorul agricol. Cine are rost să îi pedepsim pe cei care nu trebuie pedepsiți. Nu e corect. Noi trebuie să ne ținem de cuvânt. Până acum uh, ne-am ținut de cuvânt. Cu siguranță și raportorul ar fi găsit multe alte motive să amâne totul, dar am fost uh, de cuvânt și am spus că noi respectăm calendarul. Ca o consolare pentru colegii care spun că vor mai mult și nu sunt mulțumiți, spun că da, și eu am câteva idei aici, dar să nu uităm un lucru. Deja începe uh, prenegocierea pentru pachetul de reformă PAC. Și o rugăminte către președinte să ne ajute în așa fel încât Omnibus să poată demara pe 1 ianuarie 2018, fiindcă asta e important acum. Mulțumim, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru faptul că ați uh, lăudat că am, faptul că am lucrat uh, repede. Am rânjit așa un pic, pentru că atunci când am început, uh, am fost foarte constrânși din punct de vedere bugetar la negociere. Și ar fi fost uh, chiar culmea ca noi să fim până la urmă cei care punem bețe în roate procesului. Deci înainte de Regio, înainte de toți cei care lucrează în plan individual, noi am terminat primii acest uh, dosar. Și nu mă mir asta, pentru că și eu am fost uh, agricultor și știu foarte bine că trebuie să fim întotdeauna gata cu lucrările înainte să vină vremea rea. Mulțumesc! Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că iau cuvântul, dar trebuie să amintesc câteva elemente legate de procedura. Mulți dintre dumneavoastră și sunt singuri și mulți la Consiliul și la Comisie se bucură de rezultatul acestui, de acest acord. Consideră că el um, este unul foarte bun pentru agricultură, dar din punctul de vedere al procedurii, nu trebuie să uitați configurația juridică a omnibusului. Adică um, trebuie, suntem legați de celelalte părți ale instrumentului juridic, cele legate de buget, de instrumentele financiare și așa mai departe. Deci, la agricultură noi am avansat repede și bine, în mod autonom, am ajuns la acest acord, dar pentru punerea sa în aplicare trebuie să se treacă peste anumite etape procedurale care însă sunt destul de greu de programat și asta doresc să vă explic acum. Întâi, ideea noastră inițială, dacă toate părțile negocierii ar fi progresat în mod normal, ideea inițială era ca acest acord din Comisia Agri să facă obiectul unui vot de altfel, am programat acest vot pentru poi mâine, pe 9, dar pot să vă spun încă de pe acum că nu va avea acest loc uh, poi mâine, pentru că votul avea obiectivul uh, aprobării acordului pentru a fi trimis apoi la comisiile pentru buget și pentru control bugetar, uh, pentru a le integra în acordul global, pentru a se merge apoi în plenară. Dar deja se știe că nu e posibil un acord în legătură cu celelalte părți, mai ales în legătură cu regulamentul financiar înainte de sfârșitul anului sau în orice caz, astfel încât să se poată vota, um, să se poată permite omnibusului în, com, în configurația sa inițială să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. Și de aceea a apărut ideea la Comisie, la Consiliu și la Parlament, la cei implicați în partea legată de agricultură, să uh, se împartă instrumentul pentru a păstra sau a salva acest acord agricol care e unul foarte stabil și foarte solid din punctul de vedere al conținutului său, și de să se separe acest acord de propunere inițială pentru a-l putea adopta și pentru ca el să poată intra în vigoare sub forma unui regulament, un instrument juridic uh, separat, uh, un regulament privind revizuirea la jumătatea perioadei a politicii agricole, oricum un, uh, o parte, un regulament, un text strict pe agricultura. Dar timpul este puțin până la sfârșitul anului și uh, apare o problemă legată de calendar. Întrebarea este cine hotărăște um, uh, această împărțire a omnibusului în mai multe părți. Colegiuitorii, adică Consiliul și Parlamentul, trebuie să o facă. Uh, în Consiliu decizia trebuie luată de Coreper 2. Îmi pare rău, intru în detalii tehnice, dar trebuie să înțelegeți exact uh, cum stă treaba cu calendarul. În ceea ce privește Parlamentul, conferința președinților trebuie să ia această decizie de principiu. Și cum se poate realiza acest lucru. Am făcut o serie de consultări cu toate serviciile vizate și celelalte instituții și situația este în modul următor. Nu putem obține o decizie a conferinței președinților decât cu două condiții. Întâi trebuie să cerem conferinței președinților să ia această decizie și pentru asta avem nevoie de o scrisoare semnată de președinții celor trei comisii vizate, adică comisiile Cont, Bugi, deci doamna Gresle și domnul Artui, împreună cu domnul Sikerski în calitate de președinte al Comisiei Agri. Și doar după aceea putem cere conferinței președinților să ia această decizie. Conferința președinților nu poate să ia această decizie decât după ce Consiliul va fi luat aceeași decizie. Deci, Coreper 2 trebuie să ia întâi decizia și apoi conferința președinților poate să o facă. Acum, cum stau lucrurile în calendar? Calendarul s-a schimbat destul de mult, există ezitări uh, pe aici, pe acolo și ultima variantă a calendarul, în ultima variantă a calendarului, Coreper 2 ar putea lua această decizie pe 15 noiembrie, miercuri 15 noiembrie. Sperăm că și comisia, care nu trebuie neapărat să ia o decizie, dar uh, este de dorit ca și ea să sprijine procedura, își va confirma poziția în favoarea acestei proceduri uh, spre sfârșitul acestei săptămâni. Dacă se respectă aceste termene, Deci am avea decizia Coreperului pe 15 noiembrie și apoi avem foarte puțin timp la dispoziție pentru că noi dorim o adoptare la plenara de la Bruxelles, la mini-plenara de la Bruxelles, acestui pachet uh, instrument uh, agricol pe 29-30 noiembrie. Pentru că dacă lăsăm pe luna decembrie, va fi foarte, foarte dificil, nu absolut imposibil, dar oricum am ris- am, ne-am luat riscuri mari pentru semnarea și intrarea în vigoare la 1 ianuarie. Deci facem toate eforturile pentru a se vota la mini-plenara din 29-30 noiembrie. Între timp însă, Coreper 2 trebuie să-și ia decizia, sperăm pe 15 noiembrie. Conferința președinților își va lua decizia pe 16 noiembrie, sperăm, de deci joia viitoare, joia mm, de la uh, de la Strasbourg. Reuniunea conferinței președinților va avea loc la 10 dimineața pe 16 și astfel anunțul în plenară să fie făcut înainte de sfârșitul sesiunii plenare joi. Nu e deloc ușor, dar e posibil. Și dacă reușim, atunci votul ar putea avea loc la mini-plenara de pe 29-30 noiembrie și textul intra va intra în vigoare pe 1 ianuarie, fără dificultăți deosebite, dar insist Coreper 2 trebuie să-și ia decizia pe 15 noiembrie, în primul rând, așa cum ni s-a promis, Conform ultimelor informații și conferința președinților trebuie să-și ia decizia pe 16 noiembrie. Deci trebuie să respecte strict aceste date. De aceea vă rugăm să faceți tot ce vă stă în putere. Întâi să trimitem o scrisoare președintelui Tajani pentru uh, a cere um, conferinței președinților să ia decizia pe 16 și avem nevoie de semnătura domnului Artui și a doamnei Gresle. Noi vom revizui scrisoarea pe care le-o propunem ca să fie foarte clar că decizia conferinței președinților se va fi luată doar după decizia Coreperului și astfel vor fi și ei mulțumiți în principiu. Deci trebuie să obținem semnăturile domnului Artui și doamnei Gresle, apoi să obținem uh, Uh, programarea subiectului pentru conferința președinților de pe joi 16 și dacă reușim, atunci obiectivul va fi în principiu posibil să fie atins, deci să se voteze la mini-plenara și um, textul să intre în vigoare pe 1 ianuarie. Îmi pare rău că vă deranjez cu toate aceste detalii, dar e foarte important pentru că suntem ca un, niște echilibriști, riscăm eșecul în ciuda acordului obținut de negociatorii noștri, uh, riscăm să nu ne atingem obiectivul și niciuna dintre cele trei instituții nu cred că uh, s-ar bucura dacă nu am reușit, pentru că dacă nu obținem intrarea în vigoare la nivel agricol la 1 ianuarie 2018, uh, asta înseamnă că va intra în vigoare în 1 ianuarie 2019, altfel spus la calendele grecești. Deci vă invit pe toți Uh, prin contactele dumneavoastră și prin presiunea politică pe care puteți să o faceți uh, în direcția domnului Artui, în direcția doamnei Gresle, în direcția domnului Tajani și a președinților grupurilor să vă faceți tot ce veți putea pentru ca acest calendar să fie respectat și să reușim să ne atingem obiectivul. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Wyjaśnienia, które też były zawiłe jak cała procedura, ale problem jest oczywiście. E foarte interesantă această procedură. Voință politică să fie. Dacă există voință politică, totul este posibil. Am văzut deja acest lucru de multe ori și în trecut. Consider că această discuție între grupurile politice și cu președinții grupurilor care vor lua decizia la conferința președinților uh, va fi foarte importantă, cum este, sunt importante și discuțiile cu uh, președinții comisiilor uh, pentru buget și control bugetar și obținerea sprijinului acestora. Uh, procedura e destul de complicată, dar uh, fezabilă. Va trebui să acționăm conform procedurilor pe care, care tocmai ne-au fost descrise. Doresc să mulțumesc uh, domnului Des și domnului De Castro, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc raportorilor, precum și Consiliului și Comisiei, s-a lucrat bine, s-a colaborat bine între instituții. Mulțumesc și Comisiei Direcției Generale Agri pentru sprijin. Reprezentanții Comisiei doresc să iau cuvântul? Vă rog. Nu, eu doream doar să vă mulțumesc. Vă rog să transmiteți mulțumirile noastre și directorului și întregii echipe. Trecem la punctul 5, o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice. încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european. Raportor este domnul Jean-Paul Denanu. După cum știți, o delegație um, um, uh, în uh, Ungaria și Germania um, au uh, făcut o prezentare în legătură cu soia și cu această ocazie domnul raportor Denanu a descris uh, problemele legate de uh, aceste tipuri de culturi. Și acum avem posibilitatea să discutăm acest subiect aici în comisia noastră și așa că dau cuvântul imediat domnului raportor Denanu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă prezint acest proiect de raport cu multă plăcere. El este rezultatul consultărilor pe care am avut pe teren cu producătorii, dar și cu oameni de știință, de la care am învățat foarte mult. Uniunea Europeană se confruntă de ani de zile cu un deficit major în proteine vegetale în alimentarea animalelor. Um, și ne-am pronunțat de mai multe ori în legătură cu acest subiect mm, s-a uh, pus în aplicare un, mm, s-a evocat de mai multe ori uh, posibilitatea unui plan european pentru plantele proteici pentru a ne reduce dependența de importuri. În trecut am analizat prea mult această problemă doar uh, din punctul de vedere al plantelor proteice și sau al proteinelor um, și al deficitului în plante proteice și soluția a fost întotdeauna soia. Dar uh, problema proteinelor este mult mai mare de atât. Și uh, trebuie să răspundem uh, unor provocări legate de securitatea alimentară pe de o parte, și de situația mediului și a schimbărilor climatice pe de altă parte. Din punct de vedere al securității alimentare, piața mondială a uh, proteinelor și a uh, uh, nutrițiilor pe bază de soia s-au modificat mult în ultimii ani și există riscul unor tensiuni din cauza faptului că a crescut mult cererea de proteine la nivel mondial din cauza evoluțiilor demografice și atrag, trag semnul de alarmă în legătură cu China, care dorește, își asigură astăzi aprovizionarea în detrimentul altora. Are mai ales un contract cu Brazilia. Soia de import de multe ori face obiectul unor modificări genetice și care sunt deseori refuzate de consumatorul european. Apoi, problemele de mediu sunt foarte importante pentru că producția de proteine vegetare necesită folosirea de azot. Și Uh, îngrăjămintele pe bază de azot au consecințe mm, uh, grave asupra mediului. E vorba de poluarea aerului și a apei. Și avem, cred, posibilitatea să um, gestionăm mai bine ciclul azotului prin folosirea plantelor leguminoase care pot să capteze azotul um, <clears throat> pentru a înlocui apoi aceste îngrășăminte și nu putem să ne mulțumim astăzi de ajustarea politicilor noastre legate de proteine eh, vegetale eh, importate pe bază de îngrășăminte, pe bază de azot, pentru că riscă să apare dezechilibre locale și tensiuni internaționale. Eu cred că trebuie să regândim sistemul eh, pentru a ajunge la un sistem durabil și proteinele trebuie să aibă locul pe care îl merită pentru a ne oferi suficientă marjă de manevră și de acțiune pentru a ne reduce dependența de proteinele vegetale de import. De, propun să avem un plan european ambițios, extins, prin dezvoltarea durabilă a culturilor cu uh, conținut ridicat de proteine, dar și schimbându-ne modul de producție. Și acest lucru este foarte important. Acest plan trebuie să aibă mai multe obiective. Primul este acela de a ține cont de toate resursele și culturile care intră în alimentarea oamenilor și a animalelor uh, și uh, să ne concentrăm pe potențialul legumiloaselor. Aceste plante nu au nevoie de îngrășăminte de sinteză și sunt foarte interesante la nivel agronomic. Și trebuie de asemenea să vizăm producția de biomasă pentru a permite recoltarea de noi proteine pe de o parte, dar și pentru um, a uh, avea aprovizionare de-a lungul întregului an. Apoi e nevoie de lanțuri în teritoriu um, de um, aprovizionare cu diferite varietăți de soia mai adaptate la clima de la noi, dar și alte um, Um, culturi proteice. Trebuie să asociem varietăți de culturi de furaje, uh, cereale, uh, graminacee și așa mai departe. Să um, asociem uh, trefla cu grâul și cu alte tipuri de um, plante și cereale. Trebuie, trebuie să îmbunătățim și modul în care aceste alimente sunt uh, digerate de animale. Trebuie să favorizăm o agricultură de precizie pentru a ajusta uh, aportul în azot, pentru a evita uh, folosirea prea multor îngrășăminte pe bază de azot. Trebuie să, fo- să folosim sisteme inovante uh, Uh, să comunicăm experiențele și cunoștințele actorilor de pe teren, care de multe ori uh, au soluții inovante, așa cum am uh, constatat și eu la vizitele pe care le-am făcut. Mai, mai multe politici comunitare au o incidență asupra uh, aprovizionării cu proteine și le trebuie să fie coerente. Pe de o parte, politica agricolă comună și cadrul actual oferă deja modalități de acțiune în pilonul 1. Avem două uh, Uh, măsuri, cum ar fi plățile pentru ecologizare, dar și plățile complementare. Ele trebuie adaptate puțin ca să fie operaționale. Apoi, la pilonul dezvoltare rurală, există o serie de măsuri, cum ar fi măsurile agroclimatice uh, și uh, pentru mediu. Trebuie să se permită formarea și transferul de, de cunoștințe. Dincolo de aceste măsuri, ne putem pune întrebarea pentru viitoarea politică comună ce uh, dispozitive suplimentare putem să creăm, cum ar fi sprijin specific la, pentru amestecarea culturilor, sprijin specific pentru leguminoase, sprijin specific pentru roala de risc, pentru a lansa noi uh, culturi proteice. De apoi să lansăm politici de cercetare, mai ales finanțate din surse publice, uh, care astăzi lipsesc și deseori sunt lăsate pe mâinile companiilor private care nu care doresc responsabilitatea, eh, rentabilitatea, de fapt. Um, apoi, să nu uităm politica de vecinătate, mai ales relația cu Ucraina, care beneficiază de, de condiții climatice favorabile, mai ales pentru, pentru soia. Și cooperarea cu Ucraina poate să fie utilă pentru a ne permite uh, o mai bună aprovizionare cu proteine din import. Și în al patrulea rând, politica, politica noastră comercială. Am discutat despre, deja despre acordurile de la Bear House din uh, 92 și adoptate la OMC cu un capitol pentru proteine. Ele sunt depășite și nu mai corespund actualității uh, și problemelor legate de mediu și schimbările climatice care ne obligă să ne regândim modul de producție și de consum. În concluzie, domnule președinte, aș dori ca Parlamentul să profite de contextul mai favorabil după declarația Consiliului din iunie și, declara- și după declarațiile domnului comisar Hogan pentru proteine, pentru a cere propuneri ambițioase și posibilități de acțiune cu speranța că următoarele decizii să fie luate și, bineînțeles, acest proiect de raport nu a abordat toate problemele pentru că ele sunt foarte complexe. Sper că toți colegii vor depune amendamente care vor îmbunătăți raportul pentru că el să fie un document solid și o bază bună pentru discuțiile cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da cuvântul mai întâi raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Oazon. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor. Să considerăm în cele din urmă că acordurile de la Blair House sunt deja depășite este un lucru foarte bun și e un lucru pe care deja îl spunem de la bun început uh, cu colegul uh, Ferron. Vă readuc aminte că Franța s-a opus uh, încă de la început acestor acorduri, dar apoi a fost obligată să le respecte și e important să reamintim acest lucru. Astăzi discutăm ca să vedem cum putem să punem capăt uh, dependenței noastre uh, trebuie să le permitem statelor membre să producă tot mai multe plante proteice, astfel încât să asigure autonomia alimentară. Acesta este obiectivul Uniunii Europene. Împreună cu grupul ENF vom propune câteva amendamente în acest sens, care sper că vor fi aprobate de celelalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru că a subliniat punctele cele mai importante din acest raport. Într-adevăr, ar trebui să încercăm să ne reducem dependența de, de, de proteinele importate din țările terțe. Așa că mă bucur foarte mult că avem această discuție din nou în cadrul Parlamentului European. Cred că deja discutăm acest subiect de mai bine de 15 ani, însă e momentul să luăm și măsuri în acest sens. Și nu ar trebui să avem în vedere numai culturile proteice, dar și alte tipuri de resurse. Știu că în acest raport um, aspectul principal este legat de culturile proteice, dar cred că putem să avem în vedere și alte surse de proteine, de exemplu proteinele de la insecte sau proteinele pro- animale procesate, care sunt uh, sigure pentru uh, consumul uman, sau uh, utilizarea proteinelor din uh, iarbă, de exemplu. Um, există foarte multe cercetări în acest sens uh, în țările de jos. Cred că cel mai important uh, aspect uh, aici este să creștem productivitatea, să avem o metodă științifică mai bună pentru creșterea productivității respectivelor culturi. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să asigure mai mare certitudine producătorilor și uh, celor care se ocupă de crearea de noi varietăți de culturi proteice dar aceștia au nevoie de certitudine. Dacă doresc să investească, atunci trebuie să dispună de un model de afaceri și trebuie să fie siguri că își vor recupera banii. Cum putem face acest lucru? Prin PAC sau prin alte instrumente? Nu am un răspuns deocamdată, dar cred că este un aspect foarte important. Mulțumim. Într-adevăr, în ultima vreme am uh, avut uh, pierderi uh, de productivitate din cauza motivelor expuse de dumneavoastră. Sunt de acord cu cele spuse. Domnul Agnew are cuvântul acum. Mulțumesc. Vorbim uh, despre strategia europeană pentru promovarea culturilor proteice și în expunerea de motive uh, nu pot să nu fiu de acord cu prima parte. Da, Uniunea Europeană este dependentă de proteine animale importate, dar apoi se face trecere la aspecte legate de mediu. E vorba de îngrășămintele azotate sintetice folosite pentru culturile proteice, care au un efect în cascadă pentru că cauzează Um, gaze cu efect de seră și poluarea apei și a solului. Dar eu nu sunt de acord, pentru că majoritatea culturilor sunt de leguminoase, um, lupin, um, sparcetă și așa mai departe. Dar uh, acestea sunt culturi care fixează azotul din aer, deci nu e nevoie de îngrăjăminte azotate sintetice pentru acestea cred că raportorul nu își dă seama că aceste culturi, de fapt, cauzează uh, gaze cu efect uh, de seră. Și numai culturile proteice uh, elimină acest uh, gaz, oxidul de azot. Eu cred că ar trebui să scoatem uh, această idee de aici, pentru că avem nevoie până la urmă de proteine. Și acest uh, raport cred că face un pic de micromanagement și le spune fermierilor cum trebuie să își cultive aceste uh, plante. Cred că dacă facem acest lucru, nu putem, nu facem decât uh, să complicăm viața fermierilor. Nu putem uh, să le spunem fermierilor că nu au voie să folosească îngrășăminte. Asta înseamnă culturi uh, bio 100%. Dar vă puteți da seama că um, aceste, o astfel de practică ar putea să implice costuri suplimentare enorme, pentru că toate aceste culturi pot fi distruse dacă nu se folosesc îngrășăminte și asta înseamnă pierderi foarte mari. Deci nu le puteți spune fermierilor nu uh, folosiți îngrășăminte cu azot pentru culturile proteice, pentru că asta nu va face decât să le complice viața. Noi ar trebui, într-adevăr, să îmbunătățim productivitatea acestor culturi. Dar ce facem? Spune, a, nu, nu, nu, nu trebuie să folosiți uh, organisme modificate genetic, dar uh, uh, toate aceste tehnologii au avantajele lor. Dacă vrem să rezolvăm această problemă, trebuie să ne folosim de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Da, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să creeze condiții și pentru rezolvarea aspectelor juridice, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult. Problema mea în acest context este că toată lumea își apără domeniul său de specialitate și uită imaginea de ansamblu. În expunerea de motive există un element cu care eu nu sunt neapărat de acord. Rapița, de exemplu. Se spune de multe ori că rapița este soia europeană, dar nu e adevărat. Într-adevăr, rapița este o plantă uh, care poate fi folosită și pentru producerea de combustibil. Și uh, Până la urmă, care este ideea? Vom uh, promova culturile de rapiță și nu vom cultiva decât rapiță peste tot? Se vorbește despre culturile de leguminoase, dar recent Comisia a făcut uh, o propunere în care se vorbea despre transformarea unor suprafețe uh, agricole tradiționale și cultivarea lor uh, cu noi culturi. Eu cred că este inacceptabil să dedicăm 3.000 de hectare culturilor de soia. Înainte se spunea că uh, porcii mănâncă prea mult și că nu ar, fi, nu ar trebui să folosim toate aceste plante pentru, ca, ca foraje pentru animale. Dar nu putem să îi transformăm uh, pe porci în vegetarieni. Apoi, uh, vacile de lapte. Și pentru acestea trebuie să folosim aceste culturi. Avem un program uh, de sprijin, însă problema este că companiile producătoare de lapte sunt uh, de obicei uh, companii mari cu activitate intensivă și uh, de multe ori se produc cantități foarte mult de lapte, deci uh, suprafețele pentru păscut uh, sunt foarte mari și acestea trebuie întreținute, câteodată chiar cu îngrășăminte. Deci haideți să avem în vedere imaginea de ansamblu, să nu ne concentrăm numai pe anumite aspecte limitate și să pierdem din vedere lucrurile în ansamblul lor. Am înțeles că în uh, America de Sud uh, s-au înregistrat foarte multe probleme în acest domeniu. Brazilia a înțeles și și-a schimbat uh, strategia, dar um, ar trebui și noi în Europa să um, învățăm din experiențele lor și să nu uităm totuși imaginea de ansamblu. Inovarea este un lucru bun, dar în același timp uh, trebuie să continuăm și agricultura tradițională. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bohre. Euh, tout d'abord, je voudrais dire que le, le premier draft du, euh, du rapport Mulțumesc! Cred că acest proiect de raport merge în direcția potrivită. Sunt foarte multe elemente pozitive aici. Aș vrea să mă refer la trei aspecte. 1. Deja s-a vorbit despre aceste acorduri de la Blair House în uh, 1992. Acesta a fost momentul în care au început negocierile pe uh, uh, politica agricolă comună, dar și acordurile uh, OMS, uh, OMC. Problema acestor acorduri este că nu au o dată limită. Aceste acorduri nu expiră la un moment dat, iar acest lucru ne pune probleme și uh, limitează dreptul uh, Uniunii Europene de a produce culturi proteice la câteva milioane de hectare. Eu cred că în cadrul acestui raport, dar poate și în discuțiile pe care le vom avea în viitor, ar fi bine să uh, punem uh, această problemă cu privire la negocierile uh, din cadrul OMC, pentru că nu e cazul să mai continuăm această obligație. Și mai avem o problemă. O problemă veche în Uniunea Europeană. Aud același discurs. Trebuie să reechilibrăm producția internă de proteine vegetale. Dar există o țară care se numește Olanda și care uh, este în curs de a finanța uh, niște acorduri uh, cu alte țări. Brazilia are niște politici distru- distructive pentru fermierii săi și pentru agricultori. Și o altă problemă, reforma politicii agricole comune. Pentru cei care nu ați fost aici în legislatura precedentă, vă aduc aminte că am vrut reguli simple, am vrut să introducem rotația culturilor ca principiu acronomic de bază. În cadrul rotației culturilor am fi putut să introducem și culturile de ă, proteice. Ar fi fost foarte bine și eu sper că în eforturile noastre și ca urmare a amendamentelor înaintate, vom putea să imprimăm uh, o direcție bună acestui raport uh, și să asigurăm și pregătirea reformei PAC după 2020. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegului Donanot pentru proiectul de raport cu foarte multe impulsuri pozitive. Vom depune însă și câteva amendamente, dar, per total, în ceea ce privește, privește strategia generală, așa cum spunea și Peter Iar, mm, e clar că, pe de o parte, cerem mai multe culturi proteice ca să fim independenți de import, dar, de cealaltă parte, Uh, stricăm totul cu alte măsuri. Nu înțeleg de ce Comisarul pentru Agricultură a distrus 300 de mii de hectare în acest sens. A fost și ministrul din Cehia la mine și și-a exprimat nemulțumirea față de acest lucru. Deci dacă vrem să recultivăm ceva pe 300 de mii de hectare și dacă calculăm doar 100 de euro la hectar, ca stimulent adițional, discutăm despre 30 de milioane cât costă ca să avem ce am avut înainte. Cea mai bună strategie pe care am văzut-o în ultimii 20 de ani s-a referit la uh, cultivarea pe acele suprafețe prioritare. Dar noi am distrus asta, a fost o eroare politică extraordinară. Și iată, problema este că acum agricultorii se feresc să mai planteze aceste culturi. Din experiență pot să vă spun că toată lumea se va lipsi de cultura de plante proteice. Uh, în al doilea rând, cum stricăm aceste culturi, din alt punct de vedere? La mediu discutăm uh, despre mixul uh, în combustibil și, în, și discutăm și despre aportul regenerabilelor. La rapiță avem 3,4 milioane de tone de, de tone, mă scuzați, și e nevoie de culturi impresionante uh, pentru a um, contribui la mixul energetic fără organisme modificate genetic și rezidurile care rămân astfel sunt impresionante. Dacă stricăm și această idee, iarăși uh, vom strica și culturile și vom fi și dependenți de America de Sud. Și apoi, în ceea ce privește pesticidele, noi am cultivat mereu o treime uh, Uh, de rapiță. Fiul meu, de exemplu, nu mai vrea să facă asta. El îmi spune că nu mai e în măsură cu aceste norme în vigoare să vând aceste culturi mai târziu. Spune că se va baza pe alte culturi. El spune că pe viitor lumea se va dezice de această cultură, fiindcă sporesc costurile mult prea mult, mai ales uh, în ceea ce privește întreținerea. Și, dragi colegi, 90% din întreprinderile pe care le cunosc personal um, fac o cultură, o, o, o rotație a culturilor. Și nu cred că ar trebui să venim noi cu un tratament prescriptiv. Orice agricultor um, care își respectă solul va face tot posibilul pentru a avea culturi sănătoase și un sol sănătos. Mi se pare că uh, acest subiect ar trebui să fie privit de aici mult mai în ansamblul său, nu să luăm capitol cu capitol lucruri și să preîntâmpinăm ca uh, fermierii să poată planta culturi proterice uh, într-o anumită măsură. Mie mi se pare că pe viitor uh, tot ceea ce facem noi aici va descuraja uh, culturile proteice. Mulțumesc! Mulțumesc, președinte. În acest raport sunt cuprinse lucruri pozitive. Jan Haltema este raportorul din umbră uh, și are atitudine favorabilă. Trei scurte comentarii. Uh, soia uh, oferă mult prea puțin, are un aport mult prea uh, mic și uh, poate să concureze cu celelalte culturi, de exemplu în țările de jos culturi care au de-a face cu prima pentru greening. Și um, pentru noi, principala problemă este interdicția utilizării de pesticide în zonele ecologice. Înțelegem ideea, dar este prost implementată și atunci ne spunem că iarăși este um, un lucru unde se, este un domeniu unde se putea obține uh, rezultate pozitive, dar prost implementat. Și apoi ce se întâmplă cu diferențele dintre Europa și restul lumii, diferențe insurmontabile la nivel de cultură și pesticide utilizate, iar apoi în ceea ce privește acordul pentru climă. Uh, ce se întâmplă cu importul uh, de proteine, de culturi proteice din uh, terțele state? Cum uh, blocăm uh, aceste lucruri pentru a stimula culturile în Europa? De exemplu, lucrurile sunt strâns legate între ele și avem nevoie de siguranță alimentară pentru animalele și pentru oamenii noștri. Deci lucrurile sunt foarte, foarte bine interconectate în acest domeniu și ar trebui să fim foarte prudenți ca să vedem cum mergem mai departe noi aici în Europa avem și uh, terenuri neutilizate și pentru a le utiliza pe viitor trebuie uh, să ne asigurăm că aceste terenuri nu rămân pur și simplu nefolosite sau să ne asigurăm că nu vor fi folosite prost. E adevărat, uh, e valabil și pentru rapiți, așa cum spunea Albertez, dar pentru multe alte culturi și este un lucru uh, care trebuie ținut în frâu. Uh, mulțumesc. Domnul Flanagan. Un lucru care rezultă din acest raport este acel procent de 38% uh, și de marja aceasta produsă în Uniunea Europeană. E clar că nu vom avea o garanție a acestui procent de furnizare și că dintr-o perspectivă a mediului n-are rost să uh, transportăm ceva cu uh, barca, să hrănim uh, animalele și apoi rezidurile să le transportăm tot uh, pe mare înapoi. Și apoi ne întrebăm de ce cauzăm noi probleme de mediu. Deci e clar că trebuie să facem ceva S-au spus deja foarte multe și mai este un uh, domeniu și văd că lumea nu se axează pe el. Faptul că nu toate proteinele sunt la fel. Și o proteină de calitate e de calitate. Unii spun că putem uh, uh, înlocui uh, proteinele de soia. Nu prea cred, fiindcă depinde foarte mult de profilul um, uh, aminoacidului. Deci dacă dorim într-adevăr să înlocuim soia, va trebui să o facem cu ceva care să aibă un profil pe aminoacid similar. Am, am avut o demonstrație excelentă aici la Agri cu experți pe proteine. Unul a venit cu argumente convingătoare. a comparat sursele și modificate genetic și nemodificate genetic de soia și ne-a spus că el uh, n-a găsit diferențe la randament și că am putea cultiva soia mai multă în Europa. Am întrebat și despre Irlanda și a spus că e posibil chiar și în Irlanda să avem cantități mai mari. Dar uh, pare să fie o tradiție să nu facem asta. De 15 ani vorbim despre acest subiect. Și nu ne permitem să mai întârziem cu alți 15 ani, fiindcă în următorii 15 ani la cum merge lumea eh, din punct de vedere politic, nu vom mai avea acces la aceste proteine și trebuie să facem ceva rapid, acum. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Dananu pentru calitatea muncii făcute de dânsul și pentru prezentarea acestui raport. Cred că ne-a prezentat uh, provocările strategice și de ordin geopolitic cu privire la aceste uh, culturi proteice. Când e vorba de securitatea alimentară, trebuie să avem o viziune pe termen mediu și lung. S-a vorbit despre China și uh, trebuie uh, să vedem exact cum uh, stă treaba acolo. Și până la urmă nu vorbim despre astăzi, ci vorbim despre următorii 15-20 de ani. Și deja vorbim despre acest subiect uh, de 15 ani și cred că acest uh, raport va da uh, comisiei un impuls astfel încât să ia măsuri foarte concrete. Provocările legate de mediu sunt și ele foarte concrete și uh, chestiunile legate de climă nu sunt pentru următorii 20 de ani, ci sunt uh, pentru astăzi. Ceea ce se spune în acest raport cu privire la climă mi se pare esențial. Se face apel la mobilizarea generală a tuturor surselor de proteine din uh, Europa, nu numai proteinele din leguminoase, dar și furajere și erbacee. Și um, îl uh, încurajez pe raportor în acest sens, pentru că provocările care ne așteaptă nu sunt minime și trebuie să le cunoaștem cu toții. Eck. Domnul Eck. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului Delano, raportorul, pentru acest raport INI extrem de important ca raportor din umbră, dragi colegi, vă atrag atenția că 10 până la maxim 20% din soia cultivată la nivel mondial e consumată de oameni, 80 până la 90%, e soia utilizată în furaje. Deci este vorba de o degradare în procesul de transformare în furaje, degradarea unui aliment. Eu am criticat adesea asta. Iar uh, în ceea ce privește terenul uh, pe care se cultivă soia, uh, plantațiile sunt imense. Ele distrug pădurile tropicale în Brazilia, în Argentina, în Pampas și în alte țări. Producția de soia e cea care cauzează emisii um, indirect, mai ales metan, fiindcă utilizează rumegătoarele. Cererea uh, de producție de soia și de produse uh, animale e, sunt cele care pun în pericol popoarele indigene din America de Sud. Sunt distruse habitatele animalelor de acolo. Și iată că distrugem biodiversitatea, distrugem uh, habitatul animalelor. Utilizarea în furaje a soia face să fie poluată și pânza freatică. Se produc tone uh, anual și iată, se spune că în Europa nu utilizăm noi uh, suprafețe pentru cultivarea de soia, dar se sacrifică astfel uh, terenuri importante în alte zone ale lumii. Bumul acesta de soia a luat amploare din cauza că nouă ne este poftă să consumăm foarte multă carne și vedem că nu ne putem dezice de răspunderea noastră. În Europa, în continuare, importăm 35 de milioane de tone pe an și în continuare, zi de zi, sunt suprafețe în Brazilia, Argentina și alte state care sunt distruse pentru a cultiva soia. Și asta sporește emisiile de CO2 în atmosferă. Și mă gândesc la obiectivele de mediu care trebuie atinse. Și văd negru în fața ochilor. Ar trebui să nu uităm un lucru. Soia este aproape în exclusivitate modificată genetic. Prin urmare, consumatorii din Europa primesc alimente modificate genetic. Așa că acest raport INI este foarte important. Ar trebui să cerem o etichetare clară a produselor uh, provenite de la animale care au fost hrănite cu soia modificată genetic. Iar în ceea ce privește culturile uh, de plante proteice uh, din Europa, uh, trebuie să avem reglementări foarte clare. În Europa n-ar putea exista producție la scară largă de animale, creștere de animale fără soia. O strategie proteică înseamnă să regândim felul în care creștem animalele. Trebuie să reducem exploatațiile agricole și trebuie să reducem importul de soia. Sunt lucruri, sunt condiții absolut necesare pentru a atinge obiectivele globale de mediu măcar tangențial. Fermierii trebuie să fie sprijiniți finanț financiar pentru a reuși să facă trecerea uh, înspre furaje fără uh, organisme modificate genetic, produse aici în Europa. Și, bineînțeles, trebuie să ne ducem mai departe gândirea, pentru că avem nevoie de agricultură prietenoasă cu mediul, în care să nu existe OMG-uri, să existe doar uh, produse sănătoase și bineînțeles că avem nevoie de siguranță alimentară durabilă. Avem nevoie să Uh, rămânem fruntași în ciuda globalizării. Dar cu soia importată, mi se pare că suntem departe de a ne atinge toate aceste obiective. Mulțumesc, are cuvântul domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului Denanu, pentru propunerile din raportul său. Aș vrea să vă reamintesc că în Omnibus am obținut uh, măsuri care vor permite combaterea măsurii dezastruoase cu privire la introducerea pesticidelor. Acest uh, lucru va um, oferi un impuls producerii de anumite culturi. Vă reamintesc că aceste culturi proteice în Europa sunt văzute ca parte a economiei circulare. Acesta este un subiect extrem de important pentru Comisia noastră și pentru întreaga Uniune Europeană. Am uh, vorbit uh, despre despre diferitele semințe de uleiuri și alte plante care urmează să fie recultivate și reutilizate. În ceea ce privește cerealele și plantele forajere, cercetarea a oferit uh, numeroase progrese în uh, ceea ce privește productivitatea. Sectorul culturilor proteice însă nu a făcut obiectul uh, multor cercetări. Eh, și ar trebui să ne ocupăm de acest aspect, pentru că fără finanțare publică, fără finanțare pentru cercetare, în domeniul culturilor proteice, vegetale, nu vom putea obține progresele pe care vrem să le obținem, în special în ceea ce privește soia. Acum 30 de ani nu era de roc soia în Europa și acum, datorită cercetării, există diverse varietăți de soia. Însă, pe lângă lucernă, lupin și alte varietăți de plante, mai trebuie să facem eforturi pentru a introduce noi varietăți și pentru a le adapta solului și climei din regiunile noastre, care uh, prezintă diferențe foarte mari. Cred că o astfel de inițiativă ar putea să prezinte avantaje pentru întreaga Europa. Mulțumesc! Listă Zgoșei ze strony pani i panów Mulțumesc. Am ajuns la um, sfârșitul intervențiilor. Ba nu, doamna Măghineț, îmi cer scuze, vă dau și noastră cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru înțelegere. Îmi cer scuze că am întârziat, dar voi fi succintă. Mă voi lega de ceea ce a spus Michel Dantan cu privire la cercetare. Problema cu uh, necesarul de plante proteice din Europa. Uh, se avem nevoie fiindcă nu mai utilizăm uh, făina provenită provenite de la animale, făina de oase. Și avem nevoie să sporim uh, aportul de plante proteice, fiindcă uh, China vrea soia, nu contează că e modificată genetic sau nu. Deci dacă ne deranjează soia modificată genetic sau dacă într-adevăr uh, trebuie să ne garantăm producția fără soia modificată genetic, atunci trebuie să producem noi. N-am găsit o soluție până acum. Chiar și cu sprijinul cuplat, uh, Um, vedem că lucrurile nu funcționează așa cum uh, ne-am fi așteptat. Nu există finanțare adițională la ora actuală pentru a susține producția de plante proteice. Uh, acest raport va sensibiliza puțin lumea la acest subiect. Comisarul a spus că va veni cu o strategie, iar Michel Dantin a avut un comentariu foarte pertinent. E vorba de, necesarul, de necesitatea de a avea cercetare în acest domeniu. Întreprinderile nu își asumă ele cercetarea, deci trebuie să ne asigurăm că ea vine de undeva. În acest sens, voi depune un mic număr de amendamente uh, și sper ca ele să treacă. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Doamna Petir mai dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important. Am chiar avut o audiere cu experți din uh, diferite instituții europene care au uh, confirmat faptul că putem să fim uh, noi cei din Europa autonomi, putem să acoperim chiar noi necesarul de plante proteice. Este o inițiativă lansată de noi, fiindcă ne dorim să importăm mai puțină soia modificată genetic. Vrem să avem uh, Sigur, mai puțină soia modificată genetic în Europa, dar vrem să existe per total mai puțină soia modificată genetic, chiar și în China. Este un raport important pe care îl avem. Avem acum un proiect important, eh, de exemplu, eh, în eh, bazinul Dunării, la care participă țările din vecinătatea noastră, ne-am asumat angajamentul de a produce soia nemodificată genetic. Adică, noi garantăm o producție fără OMG-uri, Cap-coadă. Pe tot lanțul de producție și de distribuire. Nicăieri nu apare vreun organism modificat genetic. Și ceea ce ajunge în farfuria consumatorului are eticheta fără OMG-uri. Este un exemplu clar care arată că putem produce soia nemodificată genetic, de exemplu în bazinul Dunării și uh, mi se pare că restul Europei poate să ia aminte de la asta și susțin uh, um, asemenea, și alte asemenea proiecte. Sper ca și Comisia să se exprime în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum chiar că am terminat lista vorbitorilor. Și dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Jens Schaps. Bine ați venit la noi! Mulțumesc tuturor reprezentanților Comisiei. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului, domnul Denano. Mulțumesc pentru această inițiativă. Pentru noi e foarte clar că orice asemenea inițiativă cu potențial de îmbunătățire a uh, furnizării interne de plante proteice trebuie să fie susținută de către comisie, ceea ce se va și întâmpla. Doresc să vă spun că în actualul cadru PAC am înregistrat câteva povești de succes, mai ales uh, de la reforma din 2013 încoace. De exemplu, ceea ce privește uh, sprijinul cuplat voluntar. Aici uh, s-a văzut diferența față de ce aveam în trecut. Spun asta cu relevanță pentru soia, Uh, și pentru producția de semințe și boabe. În uh, ultimii 5 ani, producția internă a sporit cu 50%. Deci, în 2017, a ne așteptăm ca producția să fie pe la 2,7 milioane de tone soia și 5,3 uh, milioane de semințe, scuzați, leguminoase, o diferență frapantă față de trecut. Deci, și e clar că nu vom reuși ca până la urmă să acoperim necesarul uh, în Europa. Deficitul de plante proteice rămâne în continuare destul de mare. Soia este atât de importantă fiindcă sunt un, este un produs uh, foarte important în, producția, în, creșterea de animale. Din punct de vedere proteic, este o plantă foarte interesantă. Mă axez pe, pe importanța de a avea cercetare în acest domeniu. Spun cercetare și mă refer la a analiza cum uh, ne putem adapta mult mai bine în uh, producție uh, la nevoile care există din punctul de vedere al mediului înconjurător. În contextul regulamentului Omnibus, serviciile Comisiei au făcut declarații foarte clare. Vrem să revizuim situația de cerere și oferte pentru plante proteice în Uniunea Europeană și avem în vedere crearea unei strategii pentru plante proteice în Europa pentru a încuraja astfel pe mai departe producția de plante proteice în Uniunea Europeană într-un mediu viabil din punct de vedere economic și uh, climatic. Deci acesta este angajamentul Comisiei. Dorim să susținem producția de plante proteice și ne aliniem foarte mult ideilor raportorului De nano. așa că așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pe mai departe pe acest subiect cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Încă o dată, domnul Denano, pentru concluzii. Mulțumesc, în primul rând, tuturor uh, colegilor. Uh, cred că aceste intervenții au fost foarte interesante și foarte utile. Am um, identificat câteva aspecte pe care le pot uh, folosi pentru raportul meu. Vreau să um, le mulțumesc uh, colegilor um, că s-au referit, de exemplu, și la garanțiile pentru agricultori în uh, sistemul economic. Dacă vrem să încurajăm, desigur, să producă astfel de culturi, atunci trebuie să le garantăm și venituri. Înțeleg uh, că ați spus că foarte multe uh, leguminoase folosesc azotul din uh, aer și îl transformă în nitrați. Cred că sunt, sunt de acord cu dumneavoastră cum ați spus și despre rapiță, rapița este și o sursă de proteine, dar poate fi transformată și în combustibil. Domnule Bove, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră și aștept cu nerăbdare înaintarea amendamentelor. Domnule Des, ați făcut uh, referire la culturile mixte. Sunt de acord cu cele spuse și sunt de acord și cu ideea de a nu pierde din vedere imaginea de ansamblu. Trebuie să asigurăm calitatea și diversitatea solurilor, dar uh, în același timp să avem în vedere și diversitatea condițiilor climatice. Acest lucru ne va permite să creștem uh, autonomia noastră alimentară. Nu cred că vom uh, rezolva dependența de uh, proteine din um, exterior prin um, anumite măsuri sugerate de dumneavoastră, legat de cele spuse de domnul Flanagan. Uh, există o diversitate foarte mare de culturi care pot furniza aceste proteine. Într-adevăr, soia este o sursă importantă de astfel de proteine, dar uh, printre acestea se numără și um, rapița și să nu uităm că și um, iarba este o sursă foarte importantă de proteine cred că nu ar trebui să respingem niciun tip de cultură care poate să furnizeze proteine, indiferent de cantitatea uh, de proteine pe care poate să o ofere. Până la urmă, fiecare țară, fiecare zonă geografică, cu condițiile sale climatice specifice, poate să aibă o contribuție în acest sens și în reducerea uh, dependenței noastre de proteinele din uh, țările terțe. Uh, ar fi bine să excludem organismele modificate genetic, chiar și din uh, furaje. Cred că excluderea organismelor modificate genetic este o ambiție pe termen lung, însă putem continua să facem eforturi în acest sens. Domnul uh, Dantan vorbea despre economia circulară. Este într-adevăr foarte important să subliniem și acest aspect și cred că am spus și în raportul meu că este foarte important să uh, Uh, nu uităm rolul cercetării publice. În absența unui astfel de tip de cercetare, vom avea tot felul de studii și cercetări la nivel regional, care nu oferă neapărat rezultate pertinente. Proiectul din bazinul Dunării. Cred că Dunărea este o zonă foarte um, cu potențial foarte mare în lupta noastră pentru independența alimentară. Legat de intervenția Comisiei, apreciez faptul că Comisia este interesată de activitatea noastră, comisarul Hogan uh, este și el foarte interesat uh, de tot ceea ce se întâmplă în cadrul comisiei noastre. Noi nu putem totuși să rămânem în incertitudine. Brazilia va suferi cu siguranță de pe urma acordurilor cu China. Dar dacă Brazilia va invada pur și simplu piața chineză și uh, până la urmă uh, noi nu vom mai putea avea acces la aceasta, atunci cu siguranță ne vom confrunta cu foarte multe probleme. Cred că și Consiliul este de acord că împreună putem să ne asigurăm că acest subiect al culturilor proteice reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, pentru viitorul ei și pentru cetățenii săi. Mulțumesc! Noi vă mulțumim, domnule raportor. Am uh, discutat uh, în detaliu acest subiect, toată lumea a avut timp suficient la dispoziție pentru a interveni. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 14 noiembrie, ora 13. S-a făcut o modificare pe ordinea noastră de zi de astăzi uh, și cu acordul doamnei raportor Dăncilă, punctul 7 de pe ordinea de zi devine punctul 6 practic îl abordăm mai devreme. și punctul 8 va fi devansat. Alături de noi este domnul John Clark, care ne va vorbi despre o prezentare, ne va face o prezentare cu privire la uh, Organizația Mondială a Comerțului. Aceasta se va concentra pe MC11, care va avea loc la Buenos Aires între 9 și 13 decembrie. Va fi prezentă și o delegație din partea Parlamentului European acolo. Uh, din care face parte colega noastră, doamna McGuinness, reprezentanta Comisiei Agri și vicepreședinta Parlamentului. În uh, acest în calitatea sa de vicepreședinte ne va uh, ajuta cu siguranță să ne poziționăm corespunzător în uh, raport cu aspectele legate de agricultură. Domnul Clark uh, va aborda și uh, el foarte multe subiecte în cadrul prezentării sale. Vă rog uh, să vă referiți și la câteva aspecte legate de Brexit și la statutul Regatului Unit în Organizația Mondială a Comerțului, în OMC. Sunt foarte multe subiecte care cu siguranță vor fi discutate acolo și o să vă rog să vă referiți la ele. Dau acum cuvântul domnului Clark pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Așa cum uh, mi-ați cerut, voi prezenta situația negocierilor uh, agricole la OMC înainte de următoarea conferință ministerială MC11 care avea loc în Argentina. Și uh, pot să răspund la întrebări și în legătură cu alte subiecte, cum ar fi Brexitul sau altele. Voi încerca să evit să am o prezentare foarte tehnică. Um, voi face mai repede de natură politică și mă voi concentra nu pe ce se întâmplă la OMC în sine, ci cum negocierile legate de agricultură de la OMC ar putea avea un impact asupra PAC-ului și asupra viitoarei politici agricole. Sau poate OMC-ul oarecum să ă, ne reducă flexibilitatea în cadrul PAC-ului actual sau viitor? Câteva cuvinte despre modul în care este văzută Uniunea Europeană la OMC. Cred că pot spune că suntem văzuți ca fiind crezibili, de încredere, constructivi. Suntem cei mai mari susținători ai multilateralismului, pentru că UE este o organizație multilaterală ca atare și în agricultura, în urma diferitelor reforme ale PAC-ului, nu mai avem o poziție defensivă la OMC. Am fost uh, capabili să ne asumăm poziția de lider la Nairobi acum doi ani pentru a elimina complet uh, subvențiile la export, lucruri de negândit acum 10 sau 15 ani. Bineînțeles, uh, reformele succesive ale PAC-ului au loc din motive interne Uh, pentru a avea politici de calitate și din cauza unor realități politici, uh, financiare, dar în uh, schimbările, în modificările pacului trebuie să fim întotdeauna conștienți de impactul acestora sau de impactul OMC, fie că e vorba de implicații juridice, fie că e vorba de implicații politice și pe acestea vă voi concentra în următoarele minute. Deci, urmează o conferință ministerială OMC la Buenos Aires în decembrie. Conferințele ministeriale au loc o dată la doi ani și au obiectivul de a negocia noi reguli uh, pentru deschidere a pieței în continuare și pentru a face sistemul să avanseze. Ce este pe ordinea de zi a următoarei conferințe ministeriale din Argentina? O serie întreagă de lucruri, dar Eh, eu cred că se vor obține rezultate limitate. Subiectele care sigur vor fi negociate la Buenos Aires sunt subvențiile în domeniul pescuitului, deci regulile pentru a reduce subvențiile care au ca și consecință pescuitul excesiv și un pachet de chestiuni de ordin agricol, în care intră patru capitole care vor fi pe agenda următoarei conferințe ministeriale. E vorba de implicarea actorilor la nivel public și voi, voi intra ulterior în detalii, sprijinul intern și măsura în care membrii pot să folosească um, subvențiile pentru a sprijini agricultura, apoi regulile privind tu, um, bumbacul, uh, Uh, un subiect foarte important pentru o serie de țări din Africa de Vest care produc mult bumbac și apoi posibilitatea interzicerii restricțiilor la, exp- la export uh, privind produsele um, de, de prima necesitate agricole. Mă voi concentra pe sprijinul intern, care este probabil uh, chestiunea cea mai centrală dintre cele patru pe care le-am menționat. și și pentru că este subiectul de pe ordinea de zi de la Buenos Aires care are o relație directă cu PAC-ul și modernizarea PAC-ului în viitor. Majoritatea membrilor uh, mari din uh, OMC, țări dezvoltate sau în curs de dezvoltare, au, pot să investească destul de mult um, în subvenții uh, și Uniunea Europeană are și ea um, um, o sumă până la care poate să ofere subvenții și nu folosim toată această posibilitate. Împreună cu uh, o serie de alte țări, cum ar fi Brazilia, Peru sau Columbia, am propus să reducă suma care poate fi uh, Uh, folosită de, stat, de mm, țări pentru a subvenționa um, ace, um, pentru a oferi subvenții în agricultură și propunem ca um, nivelul maxim să facă să se reducă posibilitatea tuturor statelor membre de a subvenționa fără a ne diminua nivelul actual de subvenții care sunt mult sub nivelul maxim uh, um, care ne este permis. Deci ne, ne concentrăm pe aceste tipuri de subvenții, care așa numite Amber Box, dar am fi gata într-o a doua fază să negociem și așa numita Blue Box. Dacă păstrăm spațiu de manevră în cadrul pactului actual și viitor pentru cheltuieli de blue box, cum ar fi uh, sprijinirea producției de bumbac în Grecia sau Spania sau a creșterii animalelor sau anumitor uh, tipuri de, uh, de culturi. Apoi, propunem sau insistăm ca în cadrul ce reforme OMC, cu orice noi reguli care limitează subvențiile uh, interne, așa numita cutie verde, green box, să nu fie deloc uh, afectată. Deci e vorba de toate plățile noastre directe și programele noastre de dezvoltare rurală, care însă nu au consecințe negative asupra comerțului, pentru că nu au o incidență directă asupra prețurilor sau asupra producției. Deci, propunerea noastră este ambițioasă, continuă pe calea reformei progresive a politicii politicilor agricole, dar care lasă totuși un mic spațiu de manevră pentru a sprijini fermierii, nu doar acum, dar și în următoarea perioadă din cadrul PAC-ului. Alte state membre au făcut propuneri mult mai ambițioase, de exemplu, eliminarea tuturor tipurilor de subvenții pentru toți fermierii, ambițioase, dar și foarte puțin realiste, nu doar pentru noi, ci și pentru majoritatea celorlalți membri ai OMC faptul că azi UE și Brazilia se fac o propunere uh, comună reflectă faptul că ne-am schimbat, că s-a schimbat pacul, Uh, și putem, practic, să găsim uh, un teren de înțelegere și un teren de mijloc cu țări ca Brazilia. Acum o să vă arăt ce ar însemna propunerea noastră în practică. Sper că puteți vedea acest grafic. Este un grafic în care cu albastru vedeți cât putem să subvenționăm uh, ce, sau să, ce subvenții putem să oferim uh, și ca procent din totalul producției. Noi producem un pic mai puțin de 4, un volum de puțin mai puțin de 4 miliarde, putem subvenționa până la 110 miliarde de euro. Atâta putem noi să, să subvenționăm. Dar, de fapt, noi subvenționăm mult mai puțin, mai puțin de 10 miliarde deci avem foarte mult uh, mult spațiu între uh, cât am putea să cheltuim și cât cheltuim de fapt. Și de aceea propunem să, uh, să scadă nivelul maxim. De exemplu, ar putea rămâne, ar fi la 15% din producție în loc de 30%. Astfel s-ar reduce uh, marja de manevră, dar n-ar avea un impact practic asupra uh, Uh, subvențiilor pe care le oferim, de fapt. Printr-o astfel de abordare, toți utilizatorii acestor subvenții pot fi tratați în mod echitabil. Niciodată nu vom uh, reuși uh, să avansăm la OMC dacă nu oferim ceva echitabil Japoniei, Statelor Unite, Chinei și așa mai departe. Aici aveți un alt uh, grafic care arată cum a evoluat Uniunea Europeană de la sprijinul, de la, de la subvențiile care aveau consecințe asupra comerțului cu produse agricole și vedeți că de-a lungul tinerii, de-a lungul timpului a scăzut, au scăzut subvențiile care au consecințe asupra comerțului și acum investim mai mult în dezvoltare durală și plățile directe. Deci ne-am reformat mult, substanțial sistemul. Și aici arătăm într-un mod diferit cum folosim banii contribuabililor prin politica agricolă comună. Sunt aproximativ 9 miliarde subvenții care distorsionează comerțul. Uh, cel mai puțin de 5 miliarde de la așa numitul Blue Box și restul este Green Box în, în valoare de aproximativ 38 de miliarde de euro pe an. Și aici uh, includem plățile de cofinanțare din partea statelor membre. Deci, pe scurt, propunem o reformă suplimentară a regulilor OMC pe um, finanțările interne. Pe, um, astfel putem să modificăm și modul în care contribuim noi, dar și alte state membre, dar în același timp ne lăsăm suficient spațiu de manevră pentru a folosi um, finanțările de la, din uh, Blue Box și Green Box pe viitor. Trec acum la a doua chestiune importantă de pe ordinea de zi și e vorba de implicarea instituțiilor publice. E, ă, aș, ă, sunt programe ale Indiei și altor țări. E vorba de cumpărarea de uh, grâu sau uh, orez de la fermieri la prețuri mult mai mari decât prețul pieței și apoi se stochează aceste cereale pentru a fi distribuite ulterior săracilor. Deci e o problemă de securitate alimentară, dar este și o modalitate de a subvenționa fermierii. Dacă aceste stocuri publice sunt apoi exportate, se distorsionează practic piața și suferă alte țări cum ar fi Filipinele, Pakistanul și așa mai departe. Acum patru ani, la conferința ministerială de la Bali, am căzut de acord asupra unei soluții interimare pentru India, care poate să-și mențină programele de subvenționare a fermierilor, fără să conteze la uh, um, subvențiilor din Amber Box, dar am spus că trebuie să găsim o soluție definitivă uh, luna viitoare. Programele actuale Uh, acoperă uh, alimente de bază, cum ar fi uh, orezul și grâul. Întrebarea este cum, ce facem acum cu aceste programe? Le permitem să continue așa cum sunt sau dorim ca și în alte țări să introducă noi programe și în ce condiții? E nevoie de mai multă transparență, trebuie să se interzică exportul acestor stocuri cumpărate într-un, într-o modalitate care practic subvenționează fermierii. Pentru Uniunea Europeană în sine nu e o problemă mare, noi nu suntem afectați de aceste stocuri publice uh, ale unor țări din Asia și din alte părți ale lumii, dar considerăm că e mai ușor să se găsească o soluție permanente la aceste stocuri publice dacă în același timp Există și mai multă disciplină privind um, uh, sprijinul intern în general, pentru că astfel fiecare țară ar uh, câștiga ceva, practic. Al treilea subiect de pe ordinea de zi este bumbacul care este un uh, subiect foarte important pentru Mali, Benin, Burkina Faso și Chad, care depind practic de producția de, de um, bumbac și există mandat pentru a reglementa tarifele și subvențiile pentru bumbac în mod mai ambițios decât în alte uh, sectoare. S-a propus să se elimine complet sprijinul pentru uh, bumbac și toate uh, dar nu, nu e posibil așa ceva pentru că China și alte țări își subvenționează mult producția de bumbac. Noi nu avem uh, subvenții care distorsionează uh, comerțul la bumbac, dar avem Totuși, uh, oferim sprijin producătorilor de bumbac din Spania și din Grecia, uh, conform tratatelor de aderare ale Greciei și ale Spaniei și sprijinăm acești producători. Le oferim aproximativ 270 de milioane de euro pe an. Nu e foarte mult în comparație cu alte culturi, dar acest sprijin trebuie să rămână pentru că e prevăzut de tratate. Acest nivel al um, subvențiilor și producția UE de, tutun, de, de bumbac nu are practic uh, um, consecințe asupra uh, cursului uh, mondial al um, prețului bumbacului. Al patrulea subiect uh, este restricția, uh, restricțiile de export. Țări ca India, Egiptul sau Ucraina, Rusia și așa mai departe, uneori introduc interzicerea exporturilor de anumite materii prime uh, sau cereale pentru a oferi utilizatorilor interni un avantaj competitiv. Aceste interdicții pot avea un efecte negative asupra altor țări, pot afecta securitatea alimentară a acestora, um, accesul la anumite bunuri, pot duce la speculații sau chiar la panică. Deci nu sunt un lucru uh, de dorit și anumite țări, mai ales cele care sunt dependente de importuri de bunuri agricole, au cerut de mult noi reguli OMC pentru a uh, Uh, preveni interzicerea acestor interdicții la export. Nu cred că vom reuși să obținem asta în Buenos Aires. Uh, maxim vom obține mai multă transparență și anunțarea interdicțiilor uh, exporturilor dacă se aplică. Nu sunt foarte optimist că se vor obține rezultate excelente luna viitoare, după cum v-am spus. Deci, care sunt perspectivele? Pentru Uniunea Europeană, bineînțeles, noi sprijinim sistemul OMC, dorim să-i consolidăm regulile, dar nu dorim să facem acest uh, lucru cu orice preț și nu dorim să fim singurii care plătesc pentru asta. Am făcut o propunere pe care o considerăm noi realistă și calea de mijloc, practic un pas înainte în plus uh, și facem această propunere împreună cu Brazilia și alte țări, ceea ce simbolizează faptul că nu avem poziție defensivă, ci este calea de mijloc. Dar nu putem uh, să uh, facem lucrurile să avanseze singuri, avem nevoie de sprijinul altor țări. Deocamdată consensul este limitat în, respectiv, în legătură cu perspectivele altor uh, reforme agricole la OMC. Statele Unite nu doresc să negocieze pentru mai multă disciplină la OMC. Statele Unite s-au, de, de, s-au uh, distanțat mult de, multe, de sistemul multilateral din motive pe care le cunoașteți. China așa are propriile priorități Uniunea Europeană este o condiție necesară pentru schimbări la OMC, dar nu suntem suficienți. Avem nevoie de sprijinul Indiei, Chinei sau Statelor Unite pentru a reuși. Principalul nostru interes este sprijinul, reforma sprijinului intern. Nu suntem în linia întâi când vine vorba de stocurile uh, publice sau bumbacul sau alte restricții. Alte state membre au aceste priorități. Cred că în urma acestei conferințe ministeriale, până la urmă se va face doar un program de lucru. Un program de lucru care ne va permite în următorii doi ani să, să studiem mai mult perspectivele unor uh, reforme suplimentare în domeniul sprijinului intern. Atât am dorit să vă spun. Din câte am înțeles, Comisia Agri va fi reprezentată la conferința ministerială și ne bucurăm de acest lucru și așteptăm Uh, cu nerăbdare să colaborăm cu uh, delegația Parlamentului la Buenos Aires. să vom ține uh, la curent și vom implica în discuții ca să reprezentăm Europa în mod unit la conferința ministerială. Bineînțeles, voi răspunde la întrebări în legătură cu această prezentare sau cu orice alt subiect. Vă mulțumesc! Da, înțelegem uh, care este compromisul vizat și punctul dumneavoastră de vedere este, cred, și al nostru. Da, acum cuvântul colegilor. Mai întâi, domnul Andruie. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ne-ați prezentat lucrurile cu multă înțelepciune. Astăzi, Statele Unite, având în vedere regimul uh, din această țară, se îndepărtează de OMC. Și cred că trebuie să fim foarte prudenți la Buenos Aires. Acum, la câteva luni de dezbaterea privind viitorul politicii agricole comune, nu cred că trebuie să mergem prea repede sau prea departe numai ca să fim uh, elevi premianți la OMC. Nu sunt convins că atunci când vine vorba de politicile publice, având în vedere alte state, dacă noi suntem întotdeauna în linia întâi, ceilalți ne vor urma. Cred că trebuie să fim precauți și nu să fim uh, lideri cu orice preț. Dacă dăm exemplul Mercosurului, de exemplu, Uh, DG Trade și uh, DG Agri ne-au spus că nu putem să discutăm despre Mercosur dacă nu putem vorbi despre uh, carnea de vită și despre etanol. Nu putem să nu ne punem întrebări în legătură cu modul în care pot avansa sau nu aceste negocieri. Cred că trebuie să fim vigilenți. Ați uh, vorbit despre așa numita blue box. Uh, eu cred că trebuie să fim atenți să nu stabilim limite prea stricte la blue box pentru că este un instrument pertinent care ne permite să sprijinim sectoarele care se confruntă cu dificultăți. Am vorbit aici despre uh, excluderea clienților sensibili în acordurile cu Austria, Australia sau Noua Zeelandă, de exemplu. Sunt lucruri care nu pot să nu fie, să nu pot, să nu fie luate în considerare la discuție de la Buenos Aires. Deci, eu v-aș cere să fiți rezervați, să fiți vigilenți din partea Uniunii Europene, pentru că nu putem atunci când, așa cum ați spus și dumneavoastră, OMC-ul uh, sau multilateralismul uh, se confruntă cu un eșec la OMC, nu putem noi să lansăm foarte multe uh, acorduri bilaterale pentru că practic există um, un uh, paradox între intenție și ce se face de fapt. Atâta timp cât dezbaterea privind viitorul pacului nu a avut loc, trebuie să fim precauți. Să o iau, Domnul Iar. Danke. Mulțumesc. Prima veste bună. Pe vremea când am apărat acordurile de liber schimb la mine acasă, mi-am dat seama că mm, atitudinea față de OMC este mai bună și este bine că se mișcă lucrurile în acest sens acum. A fost criticat domeniul nostru, mai ales la ultima rundă de negocieri. S-a spus că uh, la agricultură au apărut uh, prerogative care n a ce căuta aici, dar mi se pare că în cele din urmă nu reușim să ajungem la plafoanele limite nici măcar cu acel yellow box, ceea ce este până la urmă o veste bună. Și mă alătur antevorbitorului meu, trebuie să acționăm cu prudență în acordurile de liber schimb trebuie să apară uh, acțiuni reciproce, cum ar veni. Iar în ceea ce privește uh, plata cu plată, e clar că aceasta a venit cu câteva precondiții. Plățile noastre directe sunt acum decuplate, pot fi încadrate în Greenbox, dar le putem cupla dacă vrem. Și această parte cuplată e în yellow box sau la green box? Cum se întâmplă? Întreb, fiindcă în ultima perioadă au apărut foarte multe discuții, mai ales în Germania, de exemplu, unde nu se face cuplare deloc. Și se gândește ce părți de la cuplare să preia. Deci uh, întrebarea este uh, cum, ce facem cu plafoanele? Le reduceți uh, la maximum la nivelul din practică în yellow box? sunteți generoși și faceți asta, poate că în practică apar modificări și atunci uh, venim și noi cu o rugăminte. La a doua întrebare aproape că mi-ați răspuns în ceea ce privește mm, uh, stocarea publică. Mm, da, într-adevăr, e un subiect special pentru Europa. Uh, ideea este că acest tip uh, uh de acțiune e cumva de dorit la export. Nu vreau să mă bag eu însă dacă în India se creează un depozit uh, și dacă acolo sunt uh, gestionate prost uh, plățile. Până la urmă, OMC-ul trebuie să interzică asta. Ideea este că noi încercăm doar să influențăm piața mondială. Și oricum, e foarte bine că negocierile încă mai au loc să sperăm că vor fi cu rezultate favorabile, dar nu uitați că trebuie pentru orice, pentru orice lucru cedat să, privim, să primim ceva în schimb. La multe negocieri, lumea se comportă ca și cum factorul, elementul de blocare ar fi agricultura. De cele mai multe ori nu e adevărat, fiindcă sunt foarte multe probleme și în alte domenii, deci mă bucur ca măcar în domeniul nostru discuțiile să poată continua. Intervenție fără microfon din partea președintelui dar are cuvântul domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru briefing comisiei. Este foarte clar că următoarea reuniune ministerială va fi cu mari provocări față de rezultatele concrete de furnizat. Avem uh, câteva state membre care nu sunt foarte dedicate respectării agendei OMC. Deci, pentru viitorul OMC este important să mergem la Buenos Aires cu o agendă ambițioasă, iar Uniunea Europeană să fie uh, fruntașă în uh, discuții. Agricultura este un uh, subiect important și aici avem bune oportunități de a furniza rezultate concrete. De aceea, agricultura trebuie să rămână în topul discuțiilor ar trebui să ținem cont de nevoile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare și să le încurajăm să respecte normele comune mai ales în ceea ce privește stocurile publice, depozitele publice. Vreau să știu ce se întâmplă la OMC, um, care este relația OMC cu agricultura? Și care este discuția despre aceste public stocks, despre depozitele publice de alimente? Se discută, de fapt, despre acestea? Sunt vești despre Brexit și agricultură în, la în contextul OMC? Mulțumesc! Domnul Agnew. Mulțumesc pentru o vedere de ansamblu con concisă. M-a interesat ce aveți de spus și ce pare a fi o schemă de intervenție condusă de guvernul Indiei. Trei întrebări scurte. Care cultură e dominantă sau poate sunt mai multe? În al doilea rând, sunt dovezi că aceste achiziții de intervenție sunt uh, exportate și dacă da, la prețuri de dumping, doar ca să scape cineva de ele, fiindcă sunt uh, o jignire uh, pentru guvernul indian? Și apoi mă mai întreb un lucru. Cei de, din Brazilia și Argentina la OMC sunt iritați adesea de refuzul nostru de la plenară de a autoriza anumite varietăți de soia și de porumb, fiindcă sunt modificate genetic. E vorba de cruciada verzilor, nu de siguranță aici. Ce se întâmplă asta? ce se întâmplă cu acest uh, subiect în uh, aceste state? Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. Mulțumesc! Doresc să vă mulțumesc pentru inspirațiile pe care le-ați dat, dar uh, mie încă un lucru nu mi-e clar. Nu, chiar două lucruri. Întâi, când vorbiți despre reducerea um, marjelor uh, de subvenții de la Amber Box, doresc să vă întreb ce, face, ce fac, vor face statele membre, pentru că ele nu le folosesc la fel de mult aceste subvenții. Deci uh, ar trebui să uh, vedem cum poate afecta fiecare stat membru această reducere a marjei de subvenții. Iar a doua preocupare a mea este legată de Statele Unite. Administrația Trump, practic, Um, a renunțat la negocierile TTIP, care era un acord important pentru Europa, um, și situa- situația sau um, poziția pe care a ales-o administrația Trump în comerțul internațional este foarte preocupantă și având în vedere conflictul deschis în legătură cu importurile din Spania de măsline de masă, Uh, din nou uh, riscăm să suferim și mai mult. Aș dori să vă întreb cum aveți de gând să abordați subiectul la reuniunea ministerială, dacă va fi pus în discuție, pentru că este un subiect important, nu atât de mult uh, când vine vorba de măsline, ci în general în legătură cu ajutoarele europene în domeniul agriculturii. Domnul Flanagan. Eh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost foarte interesantă. Iată uh, imaginea de acolo. Ce primim noi pentru că suntem uh, tocilarii clasei? Pentru că avem uh, marja maximă și nu o folosim, totul este despre sprijin într-un moment uh, în care fermerii au nevoie de sprijin. Deci mă întreb, care este beneficiul nostru de aici? Pentru că suntem băieții buni. Și o altă întrebare, o reiau pe una de adineauri. Avem uh, un președinte, se cheamă Trump. Ce rol are el în toate aceste negocieri? Mulțumesc, domnul Dantan. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că în această prezentare ne-ați spus ce putem uh, evita, dar nu ne-ați spus ce putem câștiga dintr-un nou acord. E bine să fim și defensivi, dar dacă e vorba de un acord, acesta trebuie să fie reciproc avantajos. Ce vom putea câștiga deci în această nouă rundă de discuție? Prima întrebare. Și a doua întrebare, puteți să ne furnizați studiul de impact pentru propunerea Comisiei pentru aceste negocieri? Vă aduc aminte că în Europa costurile de producție sunt mai ridicate decât peste tot, pentru că și uh, uh, standardul nivelul de trai este mai ridicat uh, decât în rest. Deci, uh, ce facem în aceste negocieri comerciale? Uh, ne reducem marja de manevră? Până la urmă, realitatea în ceea ce privește veniturile medii pe cap de locuitor în Europa rămâne. rămâne. Și uh, mi se pare că noi uh, nu ne folosim de marjele de manevră pe care le avem. Ați vorbit despre aceste stocuri uh, mondiale. Dacă e cazul să facem niște progrese, cred că acestea ar trebui să aibă de-a face în special cu transparența stocurilor FAO a fost invitată de G20 uh, să facă un studiu cu privire la combaterea volatilității și gestionarea acestor stocuri. Dacă OMC integrează recomandările FAO în uh, normele sale, cred că vom putea face câțiva pași înainte uh, în ceea ce privește valorificarea acestor stocuri globale. Mulțumesc. Nicholson. Domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că n-am fost aici la uh, uh, remarcile noastre introductive, am fost la o altă reuniune, dar din ce mi-am dat seama, și vă cunosc deja de multă vreme, veniți adesea la reuniunile noastre, nu sunteți foarte optimist și aveți motive întemeiate din experiența acumulată. Întrebarea este însă, cum arată viitorul încotro ne îndreptăm. La ora actuală suntem uh, implicați în aspectele multilaterale de la OMC, dar avem și discuții în uh, bilateral. Domnul Andreu s-a referit mult la acestea. Avem uh, Mercosur și mă sperie foarte tare cu unele lucruri uh, care, pe care le oferă. Uh, iată toate planurile pe care se acționează și întrebarea mea este ne-ați spus că trebuie să ne gândim dincolo de următorii doi ani. Deci, următoarea întrebare îmi vine mie în minte. Și chiar sunt curios ce părere aveți. Ce se întâmplă? Să... N-ar fi mai bine să avem doar un acord general? Nu mereu acorduri bilaterale care apar pe aici, pe acolo? Urmăresc OMC de mult Toată lumea este îngrijorată și se agită, dar mă uit un pic în urmă și mă gândesc că dacă în urmă cu câțiva ani am fi avut acordul OMC, nu ne-ar fi fost mai bine acum, în loc să avem toate aceste acorduri individuale? Ar fi fost poate certitudine, ă, siguranță și ce diferă acum foarte tare e situația din SUA, fiindcă știm prea bine ce se întâmplă acolo de când cu Trump și America First. Am fost numai câteva săptămâni în Statele Unite și mi-am dat seama că TTIP nu e un subiect mort. va fi un subiect relansat când va fi pe gustul și placul americanilor. Se întâmplă foarte multe lucruri în afara OMC. Și mă sperie, da, foarte tare. Încep să ajung la concluzia că poate ar fi mai bine să fim uh, într-un singur loc cu o anumită funcție de control decât să avem această incertitudine generală. Nu știu dacă puteți răspundeți la uh, impulsurile mele. De fiecare dată când discutăm despre comerț, uh, discutăm și vedem negru în fața ochilor, dar uh, e clar că problemele nu dispar, e clar că lucrurile nu se ușurează, ba chiar se îngreunează. N-ar fi oare mai bine să strângem din dinți și să facem treaba așa cum uh, e? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Au vorbit toți eurodeputații. Domnul Nicholson s-a referit la TTIP și OMC. Iată, o întrebare foarte interesantă. Avem de-a face cu un uh, acord uh, de înlocuire sau nu știu, cum se pupă între ele toate aceste documente. Vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Domnul Nicholson uh, mi-a spus că uh, spun că dracul e prea negru, domnul Flanagan spune că sunt prea optimist. Acum, marea întrebare. sigur că sunt de preferat soluțiile multilaterale celor bilaterale. Toată lumea înțelege asta, fiindcă așa contribuie, toată lumea câștigă, toată lumea este totul mai echitabil. Problema este că în 2008 ne-am lovit de un zid când uh, a fost vorba de deschiderea progresivă a pieței și de domeniul multilateral al semnării de acorduri. Și atunci mulți am fost forțați să o luăm pe calea bilaterală. Asta e realitatea. Astăzi, lucrurile arată așa. Pentru accesul la piață și pentru eh, eliminarea barierelor tarifare, e nevoie de acțiune în bilateral. În opinia mea, în viitorul eh, previzibil, nu văd cum OMC-ul, OMC-ul să se angajeze și mai mult pe liberalizarea tarifară. Dar nu putem negocia în bilateral normele de subvenție. Asta nu se poate face în bilateral. Asta trebuie să se facă în multilateral. Și de aceea am avut succes în urmă cu doi ani la OMC, când am obținut eliminarea subvențiilor la export. Asta nu se poate face în bilateral, doar în multilateral. Și de aceea, astăzi încercăm să facem un pas înainte și facem presiune pe Uh, sprijinul uh, domestic care distorsionează comerțul. Asta se poate face iarăși în multilateral și nu în bilateral. Deci nu este vorba de a avea o opțiune între ALS și OMC. ALS-ul este calea mai ușoară astăzi pentru a asigura accesul la piață și la tarife. OMC însă este singurul loc în care poți negocia uh, și disciplina subvențiile, subvențiile la export, sprijinul domestic și așa mai departe. Acum uh, mă refer la... Vă răspunde la celelalte întrebări? Domnul Andre spunea că trebuie să fim foarte prudenți la OMC și așa este. Unilateral nu uh, ne vom uh, cheltui, nu ne vom reduce cheltuielile din Amber Box la OMC ni se spunea că, sau eram întrebat ce obținem dacă noi ne comportăm frumos. E vorba de un efort colectiv, de fapt. Toată lumea merge în aceeași direcție a reformei, așa cum s-a început deja. Și după cum v-am spus, vom reuși să rezolvăm problema sprijinului intern doar dacă vom oferi suficientă marjă de manevră pentru a oferi politicile acestea de susținere că va fi vorba de sprijin prin Blue Box, Amber Box, Green Box. E clar că de Green Box, cutia verde, nu ne vom atinge la OMC. Am fost întrebat uh, unde se încadrează uh, cuplarea uh, voluntar, sprijinului voluntar. Este în Blue Box, în cutia albastră. E vorba de cheltuieli care nu sporesc producția sau prețul, ci se bazează pe un număr fix de hectare sau Uh, un număr fix uh, la șeptel. Și prețuim foarte mult acest element, fiindcă este o piatră de hotar între a trece de la uh, sprijinul care distorsionează comerțul la sprijinul din Green Box. Dacă pe viitor vom vrea sprijin în Blue Box, cheltuielile noastre din Blue Box Ehm, vor fi foarte bine analizate. Deci cred că v-am răspuns la întrebare în ceea ce privește ALS și OMC. V-am spus că accesul de piață nu, pe piață nu este pe agenda OMC, ci um, ne referim doar la problema subvențiilor. Domnul Iar mă întreba despre problema stocurilor publice. Așa cum ați spus, e India, țara care achiziționează de la fermieri la prețuri uh, umflate, pune totul în stocuri publice și eliberează produsul publicului la un preț scăzut. E o subvenție la fermier, printre altele. Se face și export, măcar indirect, și apoi, sunt țări precum Pakistanul sau Filipine, se produce acolo grâu și orez și se află din toată într-o situație dezavantajată, atât prin comparație cu piața internă și pe piața indiană, mă scuzați, cât și uh, privind totul exhaustiv în Asia. În esență, asta este problema cu stocurile publice. Sunt folosite, da, pentru siguranța alimentară, dar pot, se poate face și abuz uh, pentru a fi o subvenție de distorsionare a prețului pentru anumite produse. Dar e vorba doar de uh, grâu și de orez. Despre asta știm la ora actuală. Am fost întrebat și despre OMG-uri și dacă politica noastră fără OMG este o problemă la OMC cu SUA. Nu prea, aș zice eu. Comisia de acum aprobat, că vă place sau nu, cam 50 uh, de tulpini uh, uh, de OMG-uri pentru import, în general furaje, soia, de exemplu. Sistemul de certificare și aprobare în UE lucrează acum, merge acum mult mai repede ca în trecut. Grija SUA nu e că avem noi o problemă cu politica OMG-urilor, ci că nu aplicăm uh, regulile rapid. Dar asta s-a schimbat. V-am spus că procedura de aprobare s-a schimbat în ultimul an sau doi și din partea SUA nu prea auzim uh, plângeri uh, despre atitudinea noastră față de OMG-uri în ultima perioadă. Domnul Tacula m-a întrebat care este poziția africană pe problemele ilustrate în această după-amiază. Iată, sunt uh, variații foarte mari în funcție de situația economică și politică din statele africane. Nu este un bloc omogen în niciun fel, dar uh, ca numitor comun putem spune că grupul african vrea să fie absolvit de orice disciplină, dorește să existe discipline laxe pentru țările uh, în curs de dezvoltare dar e depășit, țările dezvoltate, mă scuzați, e depășită această atitudine, fiindcă nu țările dezvoltate fac uh, fragmentarea. China, India și alte state folosesc bani publici pentru subvenții care distorsionează în agricultură și acestea sunt în detrimentul Africii. Ne uităm la dezbaterea despre bumbac cu producătorii din uh, Africa Occidentală. Problema care este? nu este aceea a sprijinului UE uh, pentru Grecia și Spania, doar o picătură în ocean. E vorba de sprijinul oferit de China pentru ca bumbacul lor să fie foarte competitiv în lume. Și atunci țările mai sărace sunt uh, înlăturate de pe piață. La Brexit mă refer la sfârșit doar. Doamna Erans Garcia a menționat câteva elemente foarte relevante. Poate n-am subliniat eu suficient, dar reiau. La OMC nu vom accepta norme noi pentru agricultură care să uh, ne, pre, ne interzică să folosim sprijinul din Amber Box sau din Blue Box la ora actuală sau să ne lase marjă de manevră insuficientă pentru progres. Dacă doresc alții de la OMC să se alăture reformei noastre, îi lăsăm cu dragă inimă. Noi nu vom face asta singuri, noi nu ne vom oferi restricționări la nivelul politicilor de care nu avem nevoie. Ați menționat și alte exemple în legătură cu SUA. Credeam că veți menționa măslinele, nu mai știu dacă ați menționat sau nu. Dar ideea este dacă există câteva bariere tarifare cu um, SUA. Mă rog, nu neapărat bariere, dar potențial, cu potențial de a defini bariere și vrem să evităm aceste probleme. Domnul De Castro și ceilalți vor merge în decembrie la Washington E vorba de grupul UE pentru relațiile transatlantice și acolo vor ține, bineînțeles, o pledoarie. Vrem să existe un flux comercial continuu, fără blocaje cu măsuri protecționiste pentru anșoa, vin, măsline sau orice alt produs. Domnule Flanagan, m-ați uh, întrebat despre efectul Trump. La OMC, SUA nu e interesată să negocieze pe rezultate multilaterale. O spun de foarte deschis. SUA, acum, se axează pe appellate body, mecanismul de soluționare a litigiilor uh, de la OMC, care și-a asumat ca multe prerogative și acesta este interesul uh, SUA la ora actuală, să corecteze appellate body. Deci SUA astăzi nu este dispusă să negocieze norme noi importante la OMC. Eu sper să se schimbe asta în timp, dar acum așa stau lucrurile. Domnule Nicholson, cred că v-am răspuns despre ALS versus OMC. Deci nu este o opțiune binară. În termen de acces uh, pe piață, avem doar domeniul bilateral și pe vi- în viitorul previzibil, din păcate, spun asta personal, din păcate nu se întâmplă. Asta a fost într-adevăr o oportunitate uh, ratată. ALS-ul este mereu a doua opțiune de preferat, fiindcă uh, nu are aceeași pondere ca și OMC-ul. Dar în continuare mai sunt șanse să obținem progres în timp. Și domnule Tacola, mă, mă rog, domnul Tacola a plecat, din păcate, dar nu e o diferență prea mare față de ce voiam să spun despre Brexit. A, și dumneavoastră ați menționat Brexit, corect. Deci, sunt două elemente legate de Brexit care ne preocupă la OMC. Odată, gestionarea costelor tarif, cotelor tarifare, mă scuzați, și apoi ce se întâmplă când UK uh, își va stabili propria schemă de sprijin intern. Ce se va întâmpla în raport cu UE? Deci avem Amber Box. Unde avem sprijinul UE cu plafonare. Bucata maro, jos acolo, în grafic. Deci avem uh, sume acolo, vreo 110 miliarde. În UE 28 cheltuim 9 sau 10 miliarde. Cum separăm aici cota Regatului Unit? Ne uităm care a fost ea când s-a alăturat UE uh, 12. Aceea este cota. N-am acum cifra în uh, minte, dar să știți că metodologia nu este una controversată. Cu fiecare extindere succesivă, noi am adăugat suma la, de la cheltuielile din Amber Box pentru fiecare nou stat membru. Și se poate face și inversul, cu scădere. Când un stat membru pleacă din Uniunea Europeană, atunci îl ștergi, îl, uh, faci o scădere Uh, la cotele generale. La OMC discutăm și despre cotele tarifare. Să zicem că avem uh, 100.000 de tone uh, la pui care intră în Uniunea Europeană și atunci când Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, va face propriul orar și calendar de tarife. Și atunci va avea propria cotă pentru uh, păsări. Ne uităm atunci ce consumă din cotă, să zicem 15.000 de tone, Și atunci uh, vom avea 15.000 de tone pentru Regatul Unit cotă viitoare. contingentul tarifar. Deci, principiul care se aplică este că nimeni nu trebuie să iasă nici mai bine, nici mai prost când e vorba de extinderea sau de uh, diminuarea Uniunii Vamale. Ne vom comporta la fel uh, ca și înainte de Brexit. Iar în ceea ce vește contingentele, mm, avem păsările, uh, carnea de miel, fructe, legume, vită. Cred că știți care sunt uh, suspecții principali. Um, asta vom face. Vom face un raport între UE27 și Regatul Unit uh, față de consum. Am discutat la Geneva în urmă cu trei săptămâni despre uh, acest subiect. Partenerii noștri Australia, Noua Zeelandă au și întrebări și dubii. Vor să li se ofere garanții că statisticile noastre sunt corecte. Noi suntem uh, foarte deschiși în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru acest schimb de opinii, domnule director. Cu toții sperăm să avem un rezultat favorabil la reuniunea ministerială din Buenos Aires. Vă urăm mult succes și ne bucurăm să vă revedem la comisia noastră când ne veți uh, raporta despre rezultatul acelei reuniuni. Încă o dată mulțumesc și dacă nu mai sunt alte comentarii, declar acest punct de pe ordinea de zi închis. Încă o dată, multă baftă în discuțiile foarte dificile pe care le veți purta. Trecem mai departe, avem punctul 7 de pe ordinea de zi. Mulțumesc uh, doamnei raportor pentru faptul că a fost de acord să amânăm acest punct. Doamna Dăncilă își va prezenta acum avizul. Aici este vorba despre regiunile din UE rămase în urmă. Și avem un raport INI la regii, iar noi facem un aviz. E foarte important să ne exprimăm pe acest subiect, fiindcă avem aceste regiuni slabe din punct de vedere structural și acolo este foarte mult teren agricol. Dar cel mai bine o lăsăm pe doamna raportor să ne vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană poate fi considerată una dintre cele mai bogate părți ale lumii, însă există mari decalaje în interiorul ei privind veniturile și oportunitățile regiunilor un număr de patruzeci și șapte de regiuni din opt state membre au fost clasificate fie ca regiuni cu creștere economică scăzută cu un produs intern brut pe cap de locuitor de până la nouăzeci din media uniunii europene dar cu o lipsă persistentă a creșterii neatingând obiectivele de convergență. o altă parte a fost definită ca regiuni cu venituri mici în care produsul intern brut pe cap de locuitor este în creștere, dar este încă sub 50% din media Uniunii Europene. Primul grup de regiuni este concentrat mai ales în sudul Europei, iar un al doilea este concentrat în estul Europei. În multe din aceste regiuni, agricultura rămâne un factor economic important și o sursă de venit esențială de aceea al doilea pilon al politicii agricole comune reprezintă un instrument de finanțare esențial pentru impulsionarea creșterii economice în zonele rurale din regiunile rămase în urmă și oferă stimulente financiare necesare pentru a aborda nevoile teritoriale specifice. agricultura oferă un număr semnificativ mai mare de locuri de muncă atât în regiunile cu venituri reduse cât și în cele cu o creștere economică scăzută și are o contribuție importantă la stimularea creșterii durabile la crearea de locuri de muncă și la creșterea nivelului de venit în regiunile rămase în urmă contribuind în același timp la conservarea spațiului rural și la combaterea depopulării zonelor rurale de asemenea o importanță deosebită o au fondurile destinate dezvoltării rurale în stimularea competitivității acestor regiuni prin intermediul unor proiecte personalizate și bazate pe abordări ascendente. prin urmare consider importantă și binevenită contribuția grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea strategiilor locale sprijinirea colaborării în rețea a părților interesate și și evaluarea și aprobarea proiectelor leader individuale. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez că o bună infrastructură și în special asigurarea unor conexiuni internet de mare viteză contribuie major la menținerea populației în zonele rurale și de asemenea la atragerea unei forțe de muncă calificate necesare pentru asigurarea creșterii în aceste regiuni o zonă rurală bine conectată din punct de vedere digital este esențială pentru dezvoltarea activității parteneriatelor din domeniul cercetării și a inițiativelor parteneriatului european pentru inovare astfel încât practicile inovatoare să consolideze și mai mult dezvoltarea agriculturii și a întreprinderilor asociate și creșterea economică în zonele rurale din regiunile rămase în urmă acestea sunt ideile pe care le am sintetizat în acest proiect de aviz și aștept sugestiile dumneavoastră care pe urmă vor fi uh, transformate în amendamente. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei Dăncilă și să o felicit pentru acest aviz extrem de important pentru Comisia Regii. Împărtășesc foarte multe dintre aspectele menționate în acest aviz, în special strategiile globale pentru dezvoltare locală pentru regiunile rămase în urmă. Se vorbește și despre inițiativa lider uh, în cadrul uh, acestui uh, raport și punerea în aplicare a unor strategii ascendente, astfel încât actorii implicați să poată să controleze și să gestioneze această dezvoltare. Agricultura, de asemenea, e, are un potențial foarte important, este necesară, dar nu este suficientă. Așa că mă bucur că vorbiți despre o abordare integrată, cuprinzătoare, care ia în calcul mai multe sectoare din uh, mediul uh, rural, în special, în, uh, importante în special în zonele um, de munte sau de la poalele munților. Cu siguranță veți primi uh, câteva amendamente și din partea mea. Um, vorbim și despre um, regiunile urbane. Și uh, cred că acestea trebuie luate în calcul în reforma viitoare a politicii agricomune. comune. Cred că trebuie să avem în vedere o legătură între zonele poliurbane și zonele rurale de asemenea și toate acestea în contextul politicii agricole comune. vorbesc în numele colegului meu, domnul Tacula. Salutăm uh, în mod special raportul doamnei Dăncilă. Este un raport echilibrat. Și noi ne temem că în cadrul uh, CFM uh, se face presiune pe domeniul coeziunii. Considerăm că este necesar să nu prevedem o plafonare a fondurilor de coeziune în regiunile unde venitul este scăzut. Ar trebui să avem în vedere chiar și regiunile cu creștere scăzută. La punctul 2 trebuie să subliniem foarte bine ideile de acolo. Pentru că, um, da, avem abordarea aceasta de tip bottom-up, și acțiunile prevăzute acolo trebuie să aducă o contribuție importantă. Iar în ceea ce privește digitalizarea, vrem să analizăm totul în detaliu, fiindcă poate să fie o șansă, așa este, și în anumite, dar în anumite domenii poate înlocui locurile de muncă și poate face presiune. Aici avem nevoie de un echilibru uh, Uh, cu o ofertă educațională echilibrată. Pentru noi este foarte important uh, să existe acele parteneriate europene de inovare. În multe țări uh, se pot, se pot face mult mai multe, e loc de mai bine și parteneriate acestea pentru inovare care merg pe schimb de bune practici și interconectare trebuie să fie aduse în față. Mulțumesc!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 Și eu consider că acest um, aviz este foarte important. Um, poate este mai relevant pentru unele state membre, mai puțin relevant pentru alte state membre, dar uh, cu siguranță că este foarte important uh, pentru statele de la granița externă a Uniunii Europene, în special pentru statele care se învecinează cu alte țări uh, cu standarde de trai, cu un nivel de trai și mai scăzut. Există câteva motive pentru care există aceste diferențe între zonele rurale și zonele urbane și noi nu prea ne-am făcut treaba pentru a rezolva toate aceste cauze. Dați-mi voie să menționez câteva dintre ele, atât generațiile tinere cât și generațiile mai în vârstă tind să părăsească zonele rurale și să abandoneze activitățile agricole. Unul dintre motivele pentru care se întâmplă acest lucru este lipsa de perspective clare în zonele respective. Da, avem uh, astăzi uh, Uh, sprijin financiar. Dar ce se va întâmpla în următorul uh, cadru financiar multianual? Aceștia nu au certitudine, nu știu dacă uh, investițiile lor chiar le vor aduce profit, nu știu dacă merită să, investi- să investească în zonele respective. Um, în zonele cu o tradiție agricolă mai veche, deja oamenii s-au obișnuit, sunt mai siguri pe perspectivele lor, dar în zonele cu mai puțină experiență în acest domeniu și cu mai mare imprevizibilitate și cu risc de inflație, um, serviciile se scumpesc, iar acest uh, lucru îi um, forțează pe oameni să se mute mai degrabă în zonele urbane și să părăsească zonele uh, rurale. Când vine vorba de creșterea animalelor, cei care se ocupă de aceasta trebuie să rămână în zona respectivă, să uh, monitorizeze exploatația agricolă și așa mai departe. Tocmai de aceea se cresc tot mai puține animale și fermierii se ocupă mai degrabă de um, culturile agricole, pentru că acestea oferă mai multă flexibilitate. O altă problemă foarte gravă este această lipsă de um, adaptare a subvențiilor la diferitele nevoi din diferitele regiuni ale Uniunii Europene. De multe ori, aceste subvenții diferă foarte mult de nevoile reale. Uh, Comisia a promis că discrepanțele dintre statele vechi și noi din Uniunea Europeană vor fi eliminate. Eu sper că acest lucru chiar se va întâmpla în următorul cadru financiar multianual și sper că vom beneficia cu toții de același nivel de subvenții și astfel vom avea cu toții aceleași posibilități în materie de concurență. Cel de-al doilea pilon, de exemplu. Cel de-al doilea pilon este foarte variat și uh, oferă diferite tipuri de sprijin. Însă, de exemplu, dacă e nevoie de sprijin financiar pentru un proiect lider, acesta de multe ori este foarte limitat. Poate că ar trebui să stabilim un procent care să nu poată folosi, fi folosit pentru alte proiecte, cu, în afară de proiectele lider. Acesta să fie, de exemplu, dedicat uh, anumitor uh, regiuni Mie mi se pare că putem lua decizii pentru îmbunătățirea situației în ceea ce privește proiectele lider. Vă rog uh, uh, să aveți intervenții destul de scurte, să nu depășiți uh, intervenția domnului raportor. Domnul Flanagan, da, o idee foarte bună. Regiunile rămase în urmă Regiunile rămase în urmă depind foarte mult de finanțările din pilonul 2 și de multe ori vorbim despre simplificare, însă nu vedem foarte multă simplificare a pilonului 2. Avem uh, impresia că multe din fondurile din cadrul pilonului 2 uh, sunt uh, cheltuite um, de agenții mai degrabă Aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru acest aviz. Cred că este unul foarte important, dar cred că eurodeputații pot să facă un lucru în sprijinul regiunilor rămase în urmă. Știu că toată lumea este ocupată, știu că este abia începutul săptămânii, dar cred că primul lucru pe care eurodeputații pot să-l facă pentru regiunile rămase în urmă este să se prezinte la muncă, pentru că mi se pare că nu sunt suficienți oameni în această sală și cred că acest lucru este o rușine. Da, într-adevăr. De multe ori, când se vorbește de regiunile rămase în urmă, ne gândim uh, automat la regiunile periferice, ultraperiferice, la uh, uh regiunile maritime, de exemplu, dar în uh, foarte multe state membre avem foarte multe astfel de regiuni rămase în urmă. și uh, e importantă contribuția pentru dezvoltarea rurală în aceste regiuni. După părerea mea, ar trebui să existe un sprijin politic uh, foarte important și uh, de asemenea un sprijin financiar. Mie mi se pare că în politica de coeziune foarte puține fonduri sunt adresate regiunilor rămase în urmă, în special agricultura și dezvoltarea rurală. Doamna Dăncile, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte cu siguranță pentru zonele rămase în urmă agricultura reprezintă un factor uh, economic foarte important și pentru multe din aceste zone este singura sursă de venit. sunt convinsă că aprecierile uh, observațiile făcute de dumneavoastră vor aduce plus valoare în cadrul acestui raport le veți transforma în uh, amendamente și și cred că fiecare amendament și pornind de la acest uh, raport se va plia pe multe realități pe care le găsim în aceste zone și uh, este foarte important că, uh, ca toate amendamentele pe care le depuneți și raportul în ansamblu să poată să ajute aceste zone. Vă mulțumesc și aștept amendamentele dumneavoastră. Bardzo dziękujemy. Poprawki składamy do 10. Mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 10 noiembrie, după care avizul va fi examinat în ianuarie. Ultimul punct de pe ordinea de zi este aprobarea corigendumului la regulamentul 1306 din 2006. Nu au existat observații după anunțul pe care l-am făcut eu inițial, deci considerăm că această rectificare este aprobată fără uh, să se fi opus cineva. Mm, următoarea reuniune va avea loc pe 9 noiembrie la ora 9 dimineața. Vă rog să nu uitați cartelele de vot. Vă mulțumesc tuturor și ședința este închisă.